Good afternoon, dear colleagues. Let's we start. Bună ziua, dragi colegi, haideți să începem ședința. Voi începe cu punctul 1 și continui în italiană. Punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea proiectului de ordine de zi, care prevede astăzi ca puncte importante prezentarea raportului special al mediatorului european în legătură cu agenția Frontex. Este prevăzut uh, să vină și o delegație de la Comisia pentru Petiții din Parlamentul Irlandei și apoi vom vorbi despre um, situația conferințarilor de limbi străine din Italia. Vom vorbi de asemenea despre petiții de mediu din Ungaria și Spania și vom discuta proiectul de raport în legătură cu um, vizitele de informare în Grecia și Galicia. Și vom vorbi despre gestionarea deșeurilor în Franța și în Italia și apoi vom discuta raportul 2013 privind cetățenia europeană. La anumite puncte vor fi prezenți petiționarii, vor fi prezenți petiționarii de la punctele 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 și 19. Dacă nu aveți obiecții în legătură cu ordinea de zi prezentată pe scurt de mine, colega Zanovska dorește să ia cuvântul, vă rog. Ce? Mulțumesc, doamnă președinte. Am o obiecție în legătură cu includerea unui punct pe ordinea de zi. Propun să eliminăm acest punct de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 16. E vorba de raportul privind vizita de informare în Galicia, Spania, examinarea documentului de lucru. Am primit uh, un document de lucru cu titlul Proiect uh, de lucru din octombrie 2013 și documentul a fost prezentat cu o scrisoare de la secretariat în care se spune că această versiune finală pregătită de dumneavoastră, doamnă președinte, este sinteza tuturor punctelor de vedere ale membrilor delegației și um, are o parte descriptivă. Când am citit eu partea descriptivă, nu am uh, nu mi s-a părut deloc că era vorba de o sinteză. Nu e deloc o sinteză. Așa cum ne-a explicat serviciul juridic, dacă există puncte de vedere diferite, ele trebuie prezentate în partea respectivă. În uh, Cartea Europeană a Drepturilor Omului sau în uh, Uh, conform Constituțiilor, un text uh, sprijinit de majoritate uh, trebuie prezentat și apoi punctele de vedere care nu um, punctele de vedere minoritare trebuie prezentate. Aici se întâmplă exact opusul. Se prezintă un amestec din două documente. Unul, documentul majorității, adică sprijinit de doi membri ai delegației, doamna Angelica Wirner și doamna Slanuca, și apoi textul propus de șeful delegației Filip Bula. Dar, având în vedere că declarațiile domnului Bulon nu sunt în paranteze, nu se înțelege pentru cei care nu cunosc situația, nu, nu, nu pot să înțeleagă cine ce spune. Apoi, citind textul, am calculat că se menționează de 35 de ori numele domnului Boulon. În timp ce punctul nostru de vedere este menționat de 6 ori. când se spune membrii consideră că uh, textul s-a schimbat, spunându-se alți membri consideră că. Ne întrebăm cine sunt acești alți membri, pentru că am fost trei uh, colegi din Parlamentul European ca membri ai delegației și au venit cinci colegi spanioli. Nu înțeleg de ce sunt numită unii membri sau unii deputați. De asemenea, mă întreb cine sunt acești alți membri anonimi. Nu putem decât să facem presupuneri. Deci nu este deloc o descriere, un text descriptiv, este un amestec din două documente, fără paranteze, fără a se cita cine ce spune. În plus, unele poziții din uh, punctul din avizul nostru au dispărut, nu mai apar nicăieri. S-au schimbat anumite cuvinte. Noi, de exemplu, spunem că în prezent există și acum în documentul acesta se spune că înainte exista cu tare și cu tare. Deci, acesta nu este documentul de lucru final pregătit pentru examinarea în uh, comisie. Deci aș propune să eliminăm acest punct de pe ordinea de zi, punctul 16, și să ne mai gândim ce facem cu acest document de lucru. Ai... Mulțumesc. Sunt de acord cu colega mea și eu am fost în această delegație și cred că e mai bine să discutăm și raportul Tatianei și al meu și raportul lui Filip Boulon și din amândouă să facem un document obiectiv. Pentru că dacă spunem Filip Boulon afirmă și în următorul um, aliniat spunem Angelica Wittmann și Tatiana Ștanuga spun că din potrivă pentru că eu cred, doamnă președinte, că în anumite părți, în raportul nostru, au menționat autoritățile și în noua versiune sau în ultima versiune, uh, ceea ce au spus autoritățile pur și simplu dispare și eu cred că o astfel de vizită de informare trebuie să aibă ca rezultat ceva concret, ce s-a văzut, ce s-a aflat, ce, uh, care este situația constatată obiectiv. De aceea sprijin propunerea colegei mele. Serviciul juridic um, ne-a transmis avizul său și avem regulile de procedură și eu știu că este inacceptabil ca cineva uh, să facă așa, pentru că trebuie să respecte regulile, indiferent cine decide. Altfel, de ce mai avem reguli? De aceea doresc ca raportul să fie făcut conform regulilor și îl discutăm la următoarea ședință. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Doream doar să spun că sprijin propunerea de a retrage acest punct de pe ordinea de zi pentru că toate părțile să discute împreună pentru a produce un raport pe care să-l sprijine majoritatea. Pentru că, după cum s-a spus, vizitele de informare trebuie să reflecte ce s-a văzut, ce s-a făcut acolo, ce s-a discutat acolo. bei allem, Respekt muss ich unsere Ausschussvorsitzende ausdrücklich verteidigen. Mulțumesc. Bineînțeles, doresc uh, să apăr ceea ce face comisia noastră, dar uh, observăm unde am ajuns, pentru că o parte din uh, comisie nu se regăsește în acest document um, care nu descrie detaliat ceea ce s-a văzut. Eu sunt împotriva amânării. De ce? Dacă hotărâm să amânăm acest document, riscăm să nu mai avem niciun raport. Nu știu de ce participanții nu sunt de acord în legătură cu un text comun, dar dacă amânăm um, documentul și discutarea acestui document, riscăm să nu mai avem deloc niciun fel de raport. Trebuie să înțelegem faptul că membrii nu au fost capabili să um, producă un text comun sprijinit de toți. Deci, misiunea nu și-a atins obiectivul, dar sunt împotriva amânării pentru că mă tem că o luăm de la capăt și știm că mandatul nostru e pe sfârșite, uh, așa că putem amâna, dar atunci riscăm să nu mai adoptăm niciun fel de raport. Uh, dar avem reguli, nu doar minorități și majorități în această comisie. Regulile sunt clare. Am fost trei membri în delegație. Cei trei membri ai delegației sunt egali. Și dacă există o majoritate, atunci punctul de vedere al, al majorității trebuie reflectat, dar și punctul de vedere al, al minorității se respectă. Doamna președinte, dacă vorbiți de reguli, președintele dă cuvântul membrilor pentru a dezbate. Mulțumesc. Patru colegi au cerut cuvântul. Cu excepția domnului Boștinaru, aveți această poziție cu domnul Cashman. Bun. Putem uh, elimina acest punct de pe ordinea de zi? și conform regulilor, când membrii la o delegație nu sunt de acord în legătură cu anumite lucruri, deci raportul privind misiunea descrie ceea ce au văzut membrii pentru a ajuta Comisia în activitatea sa, Eu cred că acest subiect nu a fost tratat cum trebuie. Deja prea mult am lucrat la acest subiect și sunt dezamăgită să fac asta, dar vă anunț că, așa cum pot să o fac conform regulilor, regulilor pot să hotărăsc că renunțăm să mai facem un raport pe această temă. Deci, în legătură cu misiunea în Galicia, Comisia nu este capabilă să producă un raport, pentru că membrii nu se pot pune de acord. Și pe lângă numerele menționate, de doamna Verman sau domnul Bulon. Îmi pare rău, dar engleza președinte este foarte greu de înțeles. Oricum, eu Am încercat să uh, fac tot ce am putut pe baza avizului pe care l-am cerut. Îmi cer scuze, dar cred că nu mai putem continua așa. Pentru că nu mai e util nimănui această modalitate de a acționa pentru că astfel nu aducem nimic bun cauzei respective din potrivă. Deci cu elementele strânse de-a lungul um, unui număr de, număr de luni, putem lua o decizie în legătură cu petițiile um, legate de această misiune și de acest punct. Iată care este decizia mea. Putem elimina acest punct, deci, de pe ordinea de zi de azi. Pe lângă asta, sunteți de acord cu ordinea de zi? Domnul Iar. Äh, Aș dori să mai fac o observație. Grupul nostru politic este împotriva amânării și doresc să scrieți acest lucru pe, în procesul verbal. La decisiune viene presa. S-a luat această decizie cu votul împotriva al PPE-ului. Oricum, punctul se elimină de pe ordinea de zi și trecem mai departe. Domnul Boștinaru. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să adaug punctul meu de vedere și anume că este regretabil că după atâtea luni de eforturi încă o dată nu am fost capabili să ajungem la, să ajungem la un acord. Și eu am fost membru în delegații în două misiuni tensionate, dificile și totuși am reușit să uh, ne apropiem pozițiile, să ajungem la un acord care apoi a fost votat în interesul tuturor și al peticionarilor și al comisiei noastre. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Boștinaru. Trecem mai departe. Punctul 2. Aprobarea proceselor uh, verbale al reunilor din 17 octombrie. Am adoptat noua procedură stabilită de colegii coordonatori pentru a accelera primirea proceselor verbale de membrii comisiei, deci procesele verbale acum sunt distribuite prin site-ul web. Procesele verbale au fost publicate. Vă întreb dacă aveți obiecții sau dacă putem să adoptăm procesul verbal uh, al reuniunilor din 17 octombrie. Doamna Wertmann, vă rog, în legătură cu acest proces verbal. Da Mulțumesc. Se spune aici că s-a votat um, raportul privind um, misiunea din Danemarca și că un coleg de la Vers vrea să modifice acest aviz, încă, însă se pare că acest aviz va fi anexat la um, procesul verbal. Vreau să atrag atenția că aceasta nu este procedura normală. Și mai, multă vre- mai mulți colegi uh, ar vrea să, ada- să se adauge acest lucru. Cred că trebuie să ne păstrăm uh, poziția normală, nu să facem un precedent acum. Bun, atunci uh, adăugăm și declarația dumneavoastră la procesul verbal. Acesta a fost distribuit deja, dar o să adăugăm comentariul. Nu, aș vrea să fie înlăturată declarația respectivă. Pentru că nu e normal să vină o declarație anexată la vot când persoana respectivă nu e de față la vot. Nu putem să acceptăm așa lucrurile doar pentru că cineva are un punct de vedere foarte puternic într-o chestiune. Trebuie să fii prezent la vot ca să-ți faci declarația. Dacă nu ești, atunci nu ai niciun drept să mai adaugi ceva să nu există excepții de această regulă. It was me who was brought eu am fost dusă la spital de urgență în dimineața aceea, n-am fost prezentă și am cerut uh, colegilor mei de la Vers să citească declarația mea. Eu nu puteam să fiu de fază. mi se pare că e un raport foarte prost, deci nu cred că se poate îmbunătăți. Dacă până la urmă nu mi se adaugă declarația, nu, oricum nu contează. Mulțumesc. Va bene. Grazie, grazie alla collega Oken. Mulțumim, doamna Oken. Da, îmi dau seama că n-ați făcut acest lucru ca să subminați drepturile altor membri. Dar, așa cum spunea doamna Auken, dacă lucrurile nu se schimbă, nu se schimbă avizul, atunci um, este de acord să-și retragă declarația din procesul verbal. Mai sunt și alte comentarii pe marginea acestui subiect? Nu. Putem să trecem atunci la punctul 3 pe ordinea de zi să vă uitați, vă rog, la cele petiții, lista de petiții cu semnul întrebării pe care am distribuit-o data trecută. Deocamdată nu au venit comentarii sau obiecții. Quindi l'elenco alle... Deci, lista um, pe care va fost distribuită uh, va fi adoptată cu recomandările prezentate, așa cum au fost ele prezentate. Și un ultim punct, vă informez că în legătură cu informarea privind avizul, privind monitorizarea aplicării dreptului UE, raport Paxas, domnul Paxas nu va putea fi prezent, va fi înlocuit de colega Imbrasas pentru a prezenta acest um, aviz referitor la al 29-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE. Numai uh, am nimic de adăugat. Ba da, domnul Iturgais, vă rog. Que, da, tras la votación que a habido... Domnul președinte, aș vrea ca după ce am discutat cu privire la vizita din Galiția, cred că ar fi interesant să discute și coordonatorii uh, acest lucru în această seară, să vedem ce e de făcut, ce am putea face în acest sens. Așadar, uh, vom uh, discuta acest subiect încă o dată la coordonatorii în seara aceasta. Per rapporto pe la riunione dei coordinatori, il da, vicepreședintele este prezent la ședința coordonatorilor conform regulamentului, deci va putea pune această întrebare și coordonatorii vor lua decizia oportună. Și acum trecem la punctul 6 și astfel vom da cuvântul cetățenilor. Deci trecem la examinarea petițiilor 749 din 2012. Scuzați, spune doamna președinte, am greșit, am sărit peste un punct. Îmi cer scuze. Trecem la punctul 5. E vorba de avizul referitor la al 29-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE. Așa cum am spus adineauri, colegul Paxas va fi înlocuit de colega Imbarsas, căruia îi dau, căruia îi dau cuvântul. Mă scuzați, colegul Imbarsas, căruia îi dau cuvântul. Domnul președinte, colegul Pascas n-a putut să fie prezent astăzi. Este pe drum spre Bruxelles. Așa că, în numele dumnealui, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la redactarea acestui aviz. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor, așadar, în numele domnului Paxas. Și cam atât. Iată, o prezentare destul de scurtă și putem trece la vot. Grație, Allora, se... Mulțumesc. Atunci așa vom face, vom trece direct la vot. Deci, în legătură cu avizul privind al 29-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE. Votăm amendamentul 1, la alineatul 1. Valeza, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2, care introduce un nou aliniat A al subsemnatului, subsemnatei, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Un nou aliniat 1, amendamentul 3 Viland, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament oral. Se opune cineva unui amendament oral? Nu se opune nimeni? Atunci votăm amendamentul oral al colegului Viland, care introduce un nou aliniat 1. cine pentru? Împotrivă? Vă rog să mă ridicați toată mâna, pentru că nu am văzut bine. cine pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Mazzoni, la liniatul 2, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Al colegului Fernandez. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 6 Becker, care introduce un nou aliniat 2. Pentru? Cine de pentru? Da? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7, Viland, introducerea în linia 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, Mazzoni, la liniatul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, 10 până la 13 putem să le votăm în bloc. And the this one? Sì, sì, sì, ho capito, ma questo... Ok. So, uh, emendamento 9. Amendamentul 9, Viland. La liniatul 4. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge. Vot electronic. Vot electronic pentru amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. 7 pentru că se adaugă voturile colegului Vertman și al meu. Deci 7 pentru. Repetăm votul. S-a deschis votul amendamentului 9 Viland. S-a închis votul. 7 voturi pentru și votul președintei, deci 8 pentru, 8 împotrivă, o abținere se respinge. Amendamentul 10, care introduce un nou aliniat 4 al colegei Geringer de Odenberg. cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 mațonii care te duce în aliniat 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, Geringer de Odenberg, un nou aliniat 4, din nou, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mazzoni, un nou aliniat 4, amendamentul 13, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 1 la liniatul 5. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentele 17 și 18, Vilan și Maier, la liniatul 6, identice, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19, Fernandez, la liniatul 6, 19 și 20 devin caduce. Trecem la 21. Viland, la liniatul 7. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm prin vot electronic votul pentru amendamentul 21. Deci amendamentul 21 la liniatul 7. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul? 9 voturi pentru, 6 împotrivă și votul meu pentru în plus se adoptă. Amendamentul 22. Tot la aliniatul 7 al colegului Fernandez. Devine caduc? Nu, a doua parte devine caducă. Trebuie să votăm prima parte, spune președinta în engleză, și apoi decidem ce facem cu a doua parte. Deci vot pe părți. Votăm acum prima parte a amendamentului. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. Deci votăm și a doua parte nu, din potrivă. A doua parte devine caducă pentru că prima a fost respinsă. Trecem la amendamentul 23, Valesa. Cine-i pentru? Devine caduc și acesta pentru că 21 a fost adoptat, spune doamna președinte în engleză. Devine caduc dacă amendamentul 21 este adoptat. Îmi cer scuze, spune doamna președinte în engleză, avem ceva probleme cu secretariatul. 23, 24 și 25 devin caduce pentru că amendamentul 21 a fost adoptat. Emendamenti 26 e 27. Trecem la amendamentele 26-27 la aliniatul 8, Bilan și Fernandez. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 și amendamentul 29 devin caduce. Trecem la amendamentul 30. Da, aliniatul 9. Fernandez, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Pentru că rezultatul votului nu a fost clar, votăm deci electronic amendamentul 30 Fernandez. Carlos, vot electronic. Carlos, votăm electronic. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 6 voturi pentru. 8 plus 1 Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 31 Fernandez. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm votul pentru amendamentul 31. S-a închis votul. 10 voturi pentru, 5 plus 1, 6 împotrivă. Se adoptă amendamentul 31. Amendamentul 32 Viland. Introduce un nou aliniat 9. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral al colegului Viland. E cineva împotriva acestui amendament oral? Nu. Atunci îl votăm. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 33. Introduce un nou aliniat nouă. Fernandez pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul amendamentului 33. S-a închis votul. 9 voturi pentru, 7 plus 1, 7 împotrivă și o abținere se adoptă. Amendamentul 34 la liniatul 10. Fernandez. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 35 Viland. Introduce un aliniat 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 36 Fernandez. Aliniatul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37, Viland. Introduce o nouă linia 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 38, la liniatul 14, Fernandez. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39, Valesa. La liniatul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. 40. Viland, la liniatul 15. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 41. Fernandez, la liniatul 15. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 42. Geringer de Odenberg, care introduce un nou liniat 15. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 44, Fernandez, liniatul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 43, Becker, la liniatul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 45, Meyer, la aliniatul 17, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 46, Geringer de Odenberg. Introduce un nou aliniat 17. Pentru, împotriva. Abțineri. Propun să verificăm, pentru că rezultatul votului nu mi-e clar. Votăm, deci, amendamentul 46 electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul. 4 voturi pentru, 8 plus 1, 9 împotrivă, 4 abțineri. Se respinge. Și votăm acum întregul proiect de aviz. Cine este pentru? S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abținere, se adoptă proiectul de aviz și mulțumim colegilor Paxas și Embrasas. Trecem la punctul 6 acum. Deci petițiile 749-2012 și 1636-2012 prezentate de cetățeni britanici care nu sunt prezenți astăzi, de aceea dau imediat cuvântul reprezentantului Comisiei. Sulle petizioni scritte al punto 6. Deci, pentru petițiile de la punctul 6 are cuvântul numele Comisiei Caetulius. Thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Petiția se referă la utilizarea unor scanere corporale de securitate la aeroporturile din uh, Regatul Unit. Ca un context, noiembrie 2011, Comisia a adoptat un regulament care a permis utilizarea unor uh, scanere um, cu raze X um, în aeroporturile din um, Regatul Unit, dar uh, noile modele, nu și cele cu raze X. Există și o variantă de opt-out, adică pasagerul poate să solicite o metodă alternativă de control decât să treacă printr-un scanner de securitate. În decembrie 2011, Regatul Unit a notificat măsurile mai stricte Comisiei, spunând că nu acordă această variantă de opt-out și că toată lumea care refuză să treacă prin scanele de securitate nu va fi acceptată să, fie, să facă îmbarcarea. Și Întrebarea a fost uh, dacă această politică no scan, no fly, dacă nu te scanezi, nu zbori, reprezintă o încălcare a regulamentului european, așa cum uh, afirm uh, petiționarul, sau dacă într-adevăr este vorba de o măsură mai strictă. Evaluarea noastră a arătat că măsura Regatului Unit reprezintă o încălcare a regulamentului UE și Comisia a început uh, o măsură de pre-infringement în EU Pilot împotriva Regatului Unit uh, vinerea trecută, pe 22 noiembrie. În Regatul Unit um, au, au, s-au aplicat din nou două, în alte două aeroporturi, uh, uh, au schimbat um, politica, acordând această variantă pasagerilor să fie controlați manual. Așadar, um, această politică no scan no fly a fost înlocuită. Petiționarul mai avea o observație cu privire la utilizarea um, scanerelor cu raze X în Manchester, dar vreau să vă spun că toate mașinile, toate scanerele uh, au fost înlocuite cu noi aparate care se, se conformează foarte bine noi uh, reguli. Mulțumim! Iată, vești foarte bune pe care ni le dă Comisia. ceea ce înseamnă că plângerea făcută de acești cetățeni care s-au adresat uh, comisiei noastre uh, a fost nu doar fondată, ci și a fost acceptată de către autoritățile naționale, încât până la urmă au fost uh, um, au luat măsurile necesare pentru a se conforma standardelor europene. Domnul Boștinaru, mulțumesc. Cred că vorbesc în numele tuturor colegilor prezenți. Arătăm astfel că nu doar acum, dar de multe ori, comisia noastră eficientă și putem să avem un rol important de jucat pentru cetățenii europeni, pentru că în felul acesta se scurtează procedura și se rezolvă probleme acolo unde există, asta când există cooperare și când avem uh, angajament din partea Comisiei Europene de asemenea. Vreau să le mulțumesc pentru acest lucru. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Boștinaru! și o să-i mulțumim și petiționarului că ne-a dat ocazia să modificăm o legislație care era uh, incorrectă, care nu se conforma legislației UE. În felul acesta putem și noi să ne îndeplinim uh, misiunea în mod corespunzător. Putem așadar să închidem această petiție, pentru că, iată, s-a încheiat cu un rezultat pozitiv. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea pe zi, uh, este cea um, prezentată de cetățeanul britanic David Petrie, numele Aso- Asociației Letorii de Lingua Stranieră din Italia, cu privire la situația um, lectorilor de limbi străine din Italia. Are cuvântul timp de 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Anul trecut când, când am fost data trecută aici, am discutat articolul 6 din uh, legea Gelmini și Comisia a concluzionat că o formulare din acea lege trebuia investigată și că trebuia să ne uităm și la modul în care era pusă în practică această lege. Am, plec, am uh, vorbit atunci cu secretariatul și le-am dat uh, trei avize ale unor experți cu privire la Gelmini, împreună cu um, o declarație din partea comisarului Andor în care spunea că vrea să închide această plângere. Dar nicăieri nu spune comisia că Gelmini este o lege conformă, ci mai degrabă spune așa în mod vag că nu există dovezi pe baza cărora să se meargă mai departe. Avocatul nostru, profesorul Picori, a venit cu 17 mm, pagini de dovezi și de analize și am solicitat o reuniune față în față pentru a ajuta mm, Comisia să um, facă această descărcare a probei. Însă nu trebuie să ne uităm prea departe ca să vedem că Europa se confruntă cu o criză și migrația, libera circulație, reprezintă o problemă arzătoare. Guvernele naționale știu că dacă sunt pierdute și nu știu ce se întâmplă în realitate, e bine, o să plece de la putere. Um, ministrul de Delegatul Unit pentru Europa, David Livington, um, care a solicitat să se întâlnească cu mine joi, uh, a spus uh, cu sinceritate și pe față că comportamentul Italiei este un limoral și ilegal și acum poate să mm, mm, spună că au existat semne încurajatoare din partea ministrilor italieni Bonino și Carosa. Ambasadele britanică, franceză, germană și irlandeză acum uh, au devenit mai interesate și există un fel de cooperare între aceste ambasade în Roma. Uh, nu um, pe căi ocolite, ci drept în fața tuturor instituțiilor europene, Guvernul, lui Silvio Berlusconi a pus în aplicare legea Gelmini cu scopul declarat în Senatul Italian în procesul verbal 94 din decembrie 2010 în care se plângea că unele um, cazuri au hotărâri care sunt um, Uh, nefavorabile pentru universități, favorabili pentru le universita. Ceea ce înseamnă în mod uh, aproape clar faptul că această lege reprezintă un fel de anunț al unei comunități viitoare în care nu mai există um, statul de drept, se acceptă discriminarea și se susține rasismul. În realitate nu e vorba de o lege, e vorba de un dictat. Iar dacă acest dictat e unul de succes, va însemna că uh, după 30 de ani de um, procese, um, tratamentul legal și uh, echitabil în uh, piața unică a Uniunii este de nepus în aplicare. Uh, și uh, Iată că uh, acești uh, profesori imigranți care nu au fost, uh, care au fost acuzați uh, de uh, turiști ai um, uh, ajutoarelor sociale, ei bine, aceștia nu uh, nu uh, au drepturi, uh, drepturile de care ar trebui să beneficieze, nu în ciuda faptului că au câștigat uh, șase procese la Curtea Europeană de Justiție, ci pentru că au câștigat. Dacă ne uităm în legea respectivă, putem să vedem și avem un citat că această um, lege este o um, dispoziție absolut uimitoare și care pune în pericol statul de drept. De asemenea, avem un um, Uh, citat din partea profesorului uh, Noreen Burrows, care spune că dacă se închide acest dosar, ar însemna că Italia și alte state membre care uh, nu respectă cu persistență regulile Uniunii vor fi susținute, nu sancționate. Între timp, în tribunalele din lege, în Torino, Milano sau Brescia, au um, făcut ca aduce unele dintre cazurile respective reducerile de salarii cu 60% în Catania, Salento, Bergamo, e bine, aceste reduceri, toate care, bazate pe această lege Gelmini, afectează doar acei lectori neitalieni, ceea ce înseamnă că este o măsură rasistă care nu este legitimată și um, poziția ministrului David Livington trebuie să fie urmată, ori vom fi înghițiți cu toții de tot felul de domni Berlusconi care uh, sunt uh, șmecheri și care ar fi în acest uh, scop ajutați de către o, o acceptare tacită din partea Colegiului de Comisari. Mulțumesc! There is even Mr. Innes. Domnul Innes dorea să intervină? Doriți să adăugați ceva, domnule Innes? Nu. For the Francisco Flores. Francisco Flores din partea Comisiei, Mulțumesc, doamnă președinte. conform ultimelor informații pe care noi le-am trimis în fața Comisiei dumneavoastră în februarie 2012, ne-am referit la analiza desfășurată pe marginea informațiilor pe care le-a primit din partea italiană. Uh, referitoare la legea Gelmenii. Din acel moment încoace și petiționarul le-a trimis informații în plus. Și am mai primit informații și din partea italienilor pe parcursul acestui proces. Ultima dată am primit informații în luna iulie a acestui an. Serviciile comisiilor au făcut o evaluare a acestor informații pe care le-au primit și am ajuns la concluzia următoare. Nu am găsit uh, niciun fel de dovadă care să ne facă să propunem uh, declanșarea procedurii de încălcare împotriva Italiei, conform articolului 258. Astfel, în luna septembrie anului acesta, am informat petiționarul privind intențiile noastre de a închide acest dosar. Și am spus și de ce. Conform uh, deci procedurilor noastre, închinzând dosarul, dăm ocazia pensionarului totuși să ne aducă în față noi informații pertinente sau alte observații și comentarii care ar putea să ne facă să ne schimbăm poziția inițială. Așa cum a spus petiționarul, într-adevăr le-a trimit acest gen de informații și alte comentarii și asta pe 14 noiembrie, iar noi în acest moment le analizăm, suntem în curs de analiză. Așa cum știți, probabil această sarcină a probei în orice posibilă situație de încălcare împotriva unui stat și articolul 258, toate acestea revin Comisiei ca prerogativă. Vă reamintiți astfel că Comisia a și început o procedură de încălcare împotriva Italiei, care a dus la hotărârea pronunțată de CEJ în iulie 2006 și Italia nu s-a conformat și uh, a continuat să încalce legislația în ciuda jurisprudenței CEJ. Noi acum uh, am ajuns la anumite concluzii în sensul că dorim să chidem dosarul. Dar de ce? Să vă, dau, să vă spun de ce. În primul rând, pensionarul spune că acești letorii, conferențiari, angajați inițial conform decretului din anii 80, nu au primit uh, drepturile care trebuiau să le revină în comparație cu cei italieni. Spune că mai cu seamă acești conferențiari uh, care au primit acești ani de vechime, adică 2,5% pentru fiecare an, plus alte drepturi uh, la pensie și alte creșteri de salarii, 8% pentru fiecare an de serviciu. În fine, acestea sunt datele și avem și tabele în care vedem cât câștigă efectiv acești conferențiari, dar cât ar fi trebuit să câștige conform petiționarului și noi nu avem, și am spus asta petiționerului, nu am întâlnit niciun fel de dovadă cum că aceste calcule ar fi exacte. Și nici că ele s-ar conforma calculelor pe care noi le-am făcut în cazul altor lucrători italieni și nici nu putem să vedem că există o discriminare sistematică a acestor conferențiari străini în comparație cu cei italieni, deci nu putem să spunem că se încalcă acordul, articolul respectiv din articol. Apoi, petiționarul spune că dreptul la reconstrucția, reconstruirea carierei pentru acești uh, letorii, colaboratorii lingvistici, această reorientare de carieră nu mai poate să fie făcută decât în lumina legii gel mini. Mai cu seamă în ceea ce uh, înseamnă uh, cumva împărțirea carierelor în două părți, conform legii, și asta este contrar uh, le, spiritului legii. Vrem să spunem că această împărțire a carierei a fost făcută aducându-se la cunoștință confesorilor respectivi care este uh, situația lor și ei știau exact ce se întâmplă când nu mai sunt conferențiar conform legii din 95. Este interzis, conform legii europene, să se aplice sau să se modifice reguli din acord, acordurile colective negociate conform uh, legislației naționale, care vizează inclusiv funcționarii. Se pare, și se pare că nu gelmini, legea gelmini este cea care a dus la această împărțire a carierei, ci legea din 95 pe care, așa cum a spus Cej, prevedea exact uh, măsura în care există portabilitatea drepturilor între cele două etape ale cariere pentru acești conferențiari străini. În al treilea rând, petiționarul spune că ultima frază din articolul 26.3 din legea Gelmini, care prevede eliminarea tuturor uh, cazurilor pendinte, încalcă prevederi naționale și internaționale, de exemplu articolul 47 din Cartea Drepturilor Fundamentale. Noi spunem că interpretarea acestor prevederi de către tribunalele italiene nu este uniformă. Mai mult decât atât, decizia Tribunalului Național care hotărăște închiderea acestor cauze poate să facă obiectul unor apeluri și recursuri. În acest caz, trebuie să spunem că cum nu există o interpretare definitivă a legii respective, nu putem să spunem că aceasta încalcă articolul 47 din cartă. Așa cum v-am spus, serviciile de la Comisie analiză, analizează în acest moment toată documentația care este trimisă și a fost trimisă de petiționar pe 14 noiembrie. Astfel, Comisia va informa Comisia dumneavoastră, PETI, privitor la rezultatul analizei noastre. Vă mulțumesc! Mrs. Hogan? Doamna Auken. Sorry. Øh, jamen det er blot fordi, altså jeg sidder her, jeg har kendt til de her sager i mange, mange år. Vi har haft da, să știți că eu cunosc acest caz de foarte, foarte multă vreme erau uh, cetățeni danezi care mm, lucrau în Italia cu un salariu mult mai mic decât cel al italianilor. Să știți, deci că am aprofundat subiectul, am citit și răspunsul comisiei care figurează în dosar și ni se spune dacă o să aflăm, aflăm mai multe mai încolo, însă, sincer, vreau să spun că înainte de a închide acest dosar, ne-ar trebui totuși o, un răspuns în scris, pentru că au apărut noi și noi date la dosar și este foarte greu ca pe baza acestor informații așa vagi să putem să ne pronunțăm în ceea ce privește oportunitatea de a închide sau nu dosarul. Așa că aș spune că minimum minimorul ar fi să ni se dea ocazia să citim zia, ă, dosarul și să citim informațiile care ne-au fost transmise. Pentru că, așa cum spune petiționarul, acest dosar ă, nu este nici pe departe unul ă, de închis. Și se pune întrebarea de ce n-am primit mai devreme informațiile respective în scris. Se spune că comisia o să informeze comisia PETI în curând, dar, uh, bun, știu ce ni se spune, însă de multă, multă vreme aceste lucruri n-au fost aduse la cunoștință. Și am senzația că nu s-a transmis nimic în scris, este păcat și sunt chiar supărată, domnul Boștinaru. Uh, dragi colegi, două observații. Este clar că răspunsul Comisiei nu este suficient și nu este satisfăcător. În primul rând, există o contradicție în termeni pe care o avem aici. Pe de o parte, ei spun că nu există dovezi legate de vreo discriminare, dar, simultan, ei ne confirmă că nu au nicio listă oficială cu Uh, salariile și veniturile pe care le percep acești profesori străini. Este ciudat, pentru că vorbim de anul 2013 aici și tot ce înseamnă statul de plată al universităților, aceste gen de informații sunt publice și ar putea fi ușor de identificat în orice stat membru, chiar și un stat care nu face parte din UE. De ce este așa de greu pentru Comisia Europeană să poată să identifice date legate de statele de plată ale universităților și să va, din Italia să vadă dacă se dovedește ceva sau nu. Și cred că asta poate să-i ajute să vadă dacă aceste uh, acuzații sunt fondate sau nu. Având în vedere acestea, eu sugerez să menținem în continuare această petiție deschisă și să cerem comisiei să vină cu niște date clare și cu niște dovezi, deoarece dovezile finale pot fi identificate tocmai pe aceste state de salarii. Deci, dacă este să vedem dacă există discriminare la salarii sau nu, Acolo trebuie să căutăm uh, datele respective. Dacă este discriminare, continuăm procedura și dacă nu, da, eventual putem să închidem această petiție, însă astăzi vreau să vă cer tuturora să menținem această petiție deschisă și să cerem comisiei să se pronunțe conform unor uh, dovezi pe care le are și nu conform unor pure interpretări. Mulțumesc. Altri colegi che intendono prendere la parola? Mai doresc alt coleg să ia cuvântul? Nu? Atunci dau cuvântul din nou petiționarului. Nu? Mai dorește un coleg. Vă rog. Vážená pani predsedajúca, všetci si uvedomujeme, že... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ne dăm și noi seama că problema salariilor este una foarte sensibilă, delicată, iar Comisia nu ne prezintă o poziție foarte clară. Ar trebui să dăm Comisiei mai mult timp să reevalueze această petiție și să ne dea rezultate într-adevăr bazate pe dovezi și nu pe altceva. Mulțumesc. Si, grazie. Da, mulțumesc. Dau cuvântul petiționarului, vă rog. Per un minut. Aveți un minut pentru a răspunde. Mulțumesc foarte mult. Nu pot decât să repet că Comisia are toate dovezile la dispoziție, 60% reducere a salariilor. Avem toate datele la dispoziție. Comisia, ce ne spune astăzi, este ceva ce am mai auzit mai de mult din partea um, colegilor uh, din echipa colegului Andor și de Silva. Și având de vedere ce a spus și avocatul Picoti, pot să vă dau și eu dumneavoastră o copie a acelui raport în engleză și avem și rapoartele a trei experți care au fost vărsate la dosar și care uh, ne-au spus care este poziția lor. Foarte bine. Vă mulțumesc. Cred că e foarte clar că această petiție trebuie să rămână deschisă în așteptarea unor noi observații ale Comisiei după studierea documentației pe care petiționarul a trimis, a trimis Comisiei. Având în vedere că această situație a lectorilor de limbă străină în Italia durează de mult, de peste 30 de ani, uh, fără să se găsească o soluție, cred că trebuie să uh, cred că este justificat să uh, cer comisiei să reacționeze rapid pentru a se încerca să se dea o răs un răspuns adecvat petiționarilor. Celălalt petiționar dorește de asemenea să ia cuvântul. Want you take the floor? Doriți, doriți să luați cuvântul? Ok, ah, just supporting, ok. da, deci sunteți în sentimentul colegului dumneavoastră petiționar foarte bine. Bine, chiedendo. Deci această petiție rămâne deschisă și cer comisiei uh, să ne transmită observațiile sale rapid. Mulțumesc petiționarilor pentru prezența lor aici, mulțumesc pentru că au sprijinit această inițiativă și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Punctul următor este petiția 1954 din 2012, adresată de uh, cetățeanul uh, Maghiar Palma în numele British House Association privind presupusa încălcare de către Ungaria a directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale. Din partea petiționarilor se află astăzi aici domnul Zac. La parola a Mr. Zac per 5 minute. Aveți cuvântul 5 minute. Köszönöm szépen. Ja, bocsánat, azt mondják mellettem, hogy, hogy ők következnek a nyolcadik napi rendpont. nu știam că era rândul meu pentru că eu credeam că trebuie să fie întâi punctul 8. I beg your pardon, it was another mistake. Mă scuzați, m-am înșelat. Când am dat... Doamna Bodroghi. Speaking. Thanks. So my name is Eva Bodroghi. I'm a... Mă numesc Eva Bodroghi și sunt uh, specialistă juristă privind drepturile omului în Ungaria. Reprezint trei ONG-uri din Ungaria pentru uh, libertăți civile, uh, și așa mai departe. În petiția noastră noi spunem că Ungaria nu a transpus în legislația națională și nu a făcut să fie operaționale prevederile din directiva 2005-36 privind recunoașterea calificărilor profesionale în ceea ce privește moașele și competențele acestora. Noi ne menținem în continuare această afirmație. În primul rând vreau să vă spun de ce acest subiect este important, pe cine vizează. Pe de o parte, directiva uh, se referă la competențele profesionale ale moașelor și, în general, în sens mai larg, în ceea ce privește autonomia și independența acestora. Pe de altă parte, are o pertinență sporită pentru acele femei care, având în vedere informațiile pe care le au la dispoziție, doresc să hotărească cum și în ce fel vor uh, naște. Sistemul uh, din Ungaria este bazat pe doctor, este deci medicalizat, este scump și așa mai departe. În schimb, uh, sarcina și nașterea se spune că sunt uh, procese care necesită intervenție medicală mare. De multe ori, doctorii sunt cei care hotărăsc și femeile trebuie să se supună acestor hotărâri. Să știți că eu nu pun la îndoială importanța medicinii, supraviețuirea multor copii, uh, bebeluși și mame este importantă și depinde de știință, bineînțeles. Pe de altă parte, să nu uităm medicalizarea excesivă la care se recurge. Și uh, bineînțeles că orice această intervenție nejustificată presupune riscuri pentru nou născut și pentru mame. În timpul travaliului uh, se aplică astfel de proceduri medicale, de multe ori inutil. Conform unui raport din 2012, 6 din 10 femei au primit s-au suferit o epiziotomie în timpul nașterii, pe când pentru cezariane acestea se ridică la 35% ca volum. Iată date șocante care ne arată că nu suntem deloc pe calea cea bună. Aceste intervenții absolut inutile influențează negativ sănătatea fizică și psihologică a mamei și a copilului, atât pe termen scurt cât și pe termen lung și de multe ori Asta descurajează femeile să mai treacă din nou prin asta și să aibă alți copii. Uh, a naște în Ungaria este foarte scump astăzi, totuși, uh, într-adevăr, dacă naști la spital, ai posibilitatea să ai asigurări sociale, să fii uh, rambursat. Însă, este foarte clar că asta presupune foarte mulți bani, bani dați la doctor, la moașe, pe tot parcursul procesului. Pentru aceasta, femeile, bineînțeles că își, își doresc să aibă o naștere cât mai bună, iar casele de naștere le oferă o astfel de alternativă și o alternativă chiar și mai ieftină. Mai multe organizații profesionale au atras atenția asupra importanței meseriei de moașă. Vreau să subliniez două aspecte. Națiunile Unite Fondul pentru Populație, în raportul din 2011, a declarat că serviciul adus de moașă este foarte important pentru sarcină și pentru o naștere sănătoasă. Iar uh, meseria de moașă este foarte importantă, mai ales în ce privește descreșterea numărului de morți infantile. Iar serviciile uh, bune de moșit reduc alte intervenții inutile medicale, mai periculoase și mai uh, scumpe. Conform articolului 42 din directiva respectivă, se spune că competențele moașilor includ, printre altele, diagnosticarea sarcinei, monitorizarea acestor uh, sarcini, dar și nașterea propriu-zisă. Meseria de moașă, deci trebuie să dopândească propriile competențe, autonomie și sistem de tragere la răspundere și asta în cooperare strânsă cu meseria de medic. Asta înseamnă că într-o naștere normală, femeia trebuie să hotărească ea dacă o moașă sau, după caz, un doctor să participe la naștere. Este important uh, ca pentru multe femei uh, doctorul să monitorizeze nașterea și, și sarcina. Însă trebuie să se uh, încurajeze mai mult participarea moașilor la acest proces, respectând ideea că asta se aplică numai pentru nașterile naturale și pentru sarcini considerate normale. În petiția noastră, noi spunem că Ungaria nu recunoaște pe deplin activitatea de moașă, conform articolului 42 din directivă, și nici nu permite o exercitare independentă și autonomă a acestei profesii. Conform legislației în vigoare, o moașă într-un spital nu poate să monitorizeze sarcina, nici nu poate să asiste la naștere propriu-zis, nu are deci competență și nu are nici răspunderi în acest sens. Moașele pot să participe la nașteri în afara uh, spitalelor, dar ele nu pot, pot să însoțească procesul din sarcină. Foarte multe femei au trebuit să nască la spital în ultimii ani, deci nu au avut posibilitatea să um, apeleze la serviciile unei moașe și atunci apelează numai la cele ale unui doctor. Și în sistemul actual, moașele joacă un rol foarte important, pentru că e vorba uneori de travaliu care durează multe, multe ore și le trebuie să fie prezente și la naștere însă doctorul este cel care are uh, răspunderi și răspundere din punct de vedere juridic. Prevederile acestea aduc uh, beneficii substanțiale, pecuniare pentru doctori și, pe de altă parte, descurșează femeile să poată să aibă o alegere a cine le va uh, urmări sarcina și nașterea. Este foarte important să se pună accentul pe acele case de naștere care sunt în afara sistemului spitalicesc în aceste progrese care au permis deschiderea acestor uh, case de nașteri în Ungaria. A avut loc uh, un uh, rol foarte important, a, a, a avut jurisprudența CEZ care a permis aceste lucruri. Și asta a permis și deschiderea unei dezbateri în Ungaria privind modificarea reglementărilor pe care noi le avem astăzi în țara noastră în ceea ce privește maternitatea. Modificările acestor reglementări aceste propuneri au fost uh, transmise mai multor uh, organizații profesionale din Ungaria. Toate aceste organizații contactate au fost de acord, au semnat și această petiție și continuă să petiționeze la rândul lor ministerul. Noi recunoaștem eforturile guvernului care își dorește să extindă competențele moașelor mm, pentru uh, deci, monitorizarea sarcinilor, sarcinilor, deci cu risc scăzut, sarcinilor normale. Pe de altă parte, am atras atenția asupra problemelor uh, cu acest proiect de lege, mai ales când vine vorba de compararea cu legislația europeană. E vorba până la urmă de menținerea competenței unice a medicului de a Uh, diagnostica uh, o, naș, o sarcină, de a spune dacă este o sarcină riscantă sau nu și oricum copilul va trebui să se nască la spital. Noi uh, ne așteptăm ca autonomia și dependența profesiunii de moașă să nu fie garantată prin acest proiect de lege. Știm bine că moașele și doctorii lucrează împreună, mână-mână și bineînțeles că trebuie să se respecte competențele fiecăruia, dar guvernul dorește să umble la aceste competențe. De fapt, ca și o consecință, de fapt, primele afectate sunt femeile. Iar prin ele poate să se producă schimbarea. Această uh, petiție pentru noi este un pas în plus pentru a provoca aceste schimbări salutare. Noi cerem Comisiei să nu ne respingă petiția și să ia măsurile pe care le consideră necesare pentru a încerca să ajungem la schimbările pe care ni le dorim. Vă mulțumesc foarte mult. La parola. Mulțumesc. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul Anders Sigmund. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt Constantinos Nuvares și sunt uh, șef de unitate pentru calificări profesionale. Este o temă importantă. Aici se reunesc două sisteme importante. Pe de o parte, sistemul național de sănătate, modul în care este organizat acesta și modul în care funcționează el și pe de altă parte, regulile europene privind calificările profesionale și, așa cum a spus uh, reprezentanta petiționarului, um, există anumite condiții specifice pentru moașe aici. Acum, mai întâi câteva clarificări. Profesia de moașă beneficiază de ceea ce numim noi în Uniunea Europeană un regim al recunoașterii automate a calificărilor. Adică există o armonizare a calificărilor minime în toate statele membre. Și acesta se bazează pe directiva privind um, calificările profesionale, adică o moașă peste tot în Europa trebuie să respecte un standard, anumite standarde minime privind numărul de ani de formare și așa mai departe. Situația moașilor este puțin specifică în această categorie a uh, recunoașterii automate a profesiilor pentru că directiva menționează anumite activități care, pe care această profesie trebuie să le poată exercita în fiecare stat membru. Și așa cum a spus uh, reprezentanta petiționarului, uh, e vorba de diagnosticarea și monitorizarea sarcinilor normale. Deci, în mod normal, în Uniunea Europeană, acestea sunt activități pe care moașele trebuie să le uh, realizeze peste tot. De asemenea, poate vă interesează să știți că directiva a fost modificată recent. Atât Parlamentul cât și Consiliul au fost de acord um, că această um, modificare. Uh, noua versiune va fi publicată la anul uh, și a fost, sunt anumite modificări privind moașele, dar nu în legătură cu activitățile lor. Deci, legea va fi aceeași și pe viitor, în legătură cu activitățile moașelor. Acum, de deși, pe de o parte, e corect să spunem că directiva prevede care sunt activitățile și calificările moașelor, trebuie să înțelegem că în fiecare stat membru sistemul de sănătate este organizat um, într-un fel specific, ținând cont de um, tradiții și așa mai departe. Și deci aici cele două sisteme se întâlnesc sau se ciocnesc și apar probleme. Ce avem noi de gând să facem? și am comunicat acest lucru Parlamentului. Contactăm în momentul de față autoritățile maghiare pentru a afla exact cum organizează sistemul, mai ales uh, în vederea noii legi prevăzute, uh, să vedem care sunt neînțelegerile în legătură cu această lege și modul în care interacționează legea cu directiva noastră. Așa cum a spus reprezentanta petiționarilor, Ungaria spune că uh, Ungaria nu a aplicat corect directiva privind calificările profesionale. De aceea e important să spunem că discutăm despre interacțiunile între cele două sisteme. Noi am verificat modul în care guvernul maghiar a aplicat directiva și nu există probleme în legătură cu această aplicare. Apoi, modul în care decide care sunt responsabilitățile în sistemul lor medical pot apărea probleme și uh, Trebuie să vedem cum au făcut acest lucru și să vedem care sunt, vor fi noile prevederi. Deci, deocamdată, putem spune doar că suntem în contact cu autoritățile maghiare și vom reveni la Comisia pentru Petiții cu evaluarea noastră după ce, după ce vom primi răspunsul autorităților. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Gonci. Mulțumesc! Mă bucur să aud că Comisia contactează autoritățile maghiare, pentru că cred că aceasta este o posibilitate bună, având în vedere că se revizuiește legislația privind îngrijirile prenatale. Sperăm că astfel se va transpune și se va aplica directiva corect, pentru că deocamdată eu sunt uh, din Ungaria și sunt medic, deci cunosc destul de bine situația și știu că situația e gravă. Acest cadru medicalizat creează probleme, așa cum a spus și petiționara. Proporția de cezariene în Ungaria este mult mai mare, mult, mult mai mare decât cea recomandată de uh, Organizația Mondială a Sănătății. Și um, la fel, uh, numărul epizotomiilor este prea mare. Deci această abordare uh, cu intervenții exagerate, bineînțeles, are obiectivul de a se percepe taxe mai mari. De aceea uh, se dorește ca femeile să nască la spital și nu acasă dacă directiva este transpusă corect, se dă astfel o posibilitate acestei profesii să se dezvolte și se poate astfel crea un organism pentru a reglementa aceste activități și astfel se poate umaniza întregul cadru pentru naștere uh, și îngrijirile prenatale și postnatale. De aceea e foarte important să nu se continue doar cu supravegherea aspectelor legislative, ci și um, trebuie să se supravegheze modul în care se aplică această legislație în Ungaria și modul în care este influențată uh, tot acest cadru legat de naștere. Aici se pun probleme legate de drepturile omului. S-a vorbit de, de comisie despre calificările profesionale, deci eu doresc ca petiția să rămână deschisă și cer comisiei să contact, să iau contact cu autorităților, să stabilească un contact cu autoritățile și în legătură cu drepturile omului, nu doar strict cu transpunerea. Mulțumesc, doamnă Auken. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu sunt medic, dar sunt mama a trei copii. Și când ascult ce se întâmplă, parcă aud des, uh, am impresia că situația în Danemarca acum 44 de ani când am uh, născut eu era mult mai bună decât cea din Ungaria astăzi. Uh, avem impresia că femeile trebuie să meargă la spital pentru a se avea grijă de ele, dar să nu uităm că nașterea nu e o boală nașterea nu trebuie considerată ca fiind o boală. Pentru că n-am fi niciunii dintre noi azi aici dacă, boala, dacă nașterea ar fi considerată o boală sau, na, sau uh, sarcina ar fi considerată o boală. Eu aș dori să știu câte țări, pentru că am auzit că nu e vorba doar de Ungaria, ci și alte state membre, am această situație. Mi s-a spus că până recent în Letonia, când, unde s-a schimbat de curând legea și acum există o posibilitate de a alege, eu aș spune, dacă există moașe, sincer, în mâinile moașelor, bine pregătite, suntem în mâini foarte bune. Și Trebuie, cred, să economisim resursele în sistemul de sănătate, să le folosim acolo unde sunt cu adevărat necesare. De aceea eu sprijin um, păstrarea acestei petiții deschise și aș dori să știu care este situația și în alte locuri. Nu înțeleg de ce nu putem urmări ce se întâmplă cu fondurile. Nu știu cine beneficiază de această situație. Doctorii, cu siguranță dar dacă folosim abordarea, haideți să urmărim unde merg banii, atunci eu cred că trebuie să urmărim și situația societății. Pentru că societatea trebuie să suporte aceste costuri având în vedere că există persoane calificate care pot să facă aceste lucruri foarte bine. Deci haideți să păstrăm petiția deschisă și aș dori să știu care este situația și în alte țări. Mulțumesc. Domnul Boștinaru. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu sunt doctor, deci suntem cel puțin doi nedoctori care vorbim despre această petiție. Dar vreau să fac câteva remarci. Întâi, poziția mea și ca și coordonator al grupului nostru este ca această petiție să rămână deschisă. Al doilea element, inspirat de ceea ce știu de la mine din țară și adaug acum informația referitoare la Ungaria, este necesar comisiei europene să facă o evaluare a acestei probleme la scara uniunii europene pentru a ne asigura de existența în procesul de implementare nu de elaborare legislativă a unui cadru coerent dacă nu identic pentru exercitarea profesiei de maș. este un mare atu o mare resursă a sistemului de sănătate în general dacă există un corp profesional de moașe bine pregătite și care își pot exercita meseria în condiții garantate de lege. în al treilea element cred că acest lucru este cu atât mai important astăzi cu cât pe de o parte criza sistemelor de asigurări de sănătate impune o cheltuire judicioasă a resurselor sistemelor noastre în contextul crizei globale care afectează bugetele naționale și pe de altă parte conștienți de faptul și acesta e mesajul meu pentru comisie conștienți de faptul că această profesie este supusă unei mari presiuni din dorința unei părți a corpului medical de a majora business ul îl numesc chiar așa business ul în ceea ce privește nașterea fie în clinici private care sunt enorm de scumpe inclusiv în țara mea a naște într o clinică privată este o experiență extrem extrem de costisitoare dar și în clinicile publice care adesea sunt o trambulină către clinicile private. deci trebuie o reglementare și o evaluare pentru a ne asigura pe viitor că acest cadru este garantat. închei spunând că o reglementare riguroasă și coerentă ne va permite să rezolvăm inclusiv situațiile dramatice ale zonelor îndepărtate de spitale publice sau private care nu pot beneficia de o altă resursă mai bună decât cea a moașelor sau ale situațiilor care nu au riscuri medicale majore dar care se ă, transformă în urgențe datorită faptului că se declanșează simptomele și se declanșează travaliul și viitoarea mămică trebuie să meargă de îndată repet de îndată într un loc unde să nască în condiții uh, rezonabile. de aceea salut petiția și invit comisia să facă această evaluare și să fie într un dialog cu sistemele naționale de sănătate și de asigurări pentru a ne asigura că la scara uniunii avem un cadru comun și încurajez guvernul ungar ca inspirat măcar din această petiție să fie în sfârșit în dialog cu petiționarii pentru că până la urmă cel care va câștiga din treaba asta va fi pacientul sau mămicile și viitorii copii care se vor naște în această țară și e mai puțin important ca la final câștigătorii să fie clinicile care transformă această chestiune într un hai highly expensive business. Mulțumesc! Grazie, la Mulțumesc! Are din nou cuvântul reprezentanta petiționarilor un minut pentru a reacționa. Mulțumesc! Thank you very much. I'm... Mulțumesc foarte mult, mă bucur foarte mult să aud toate aceste comentarii. Aș invita Comisia pentru Petiții să examineze proiectul de lege pe care l-a pregătit de curând guvernul ungar. Așa cum am spus în prezentarea mea, acest proiect nu este conform directivei, asta pe de un lucru, pe de o parte. Pe de altă parte, mai e vorba și de practică, care trebuie și ea examinată. Desigur, noi vă punem la dispoziție documentul nostru detaliat pe care l-am uh, pregătit cu privire la acest proiect de lege. Așadar, vă putem furniza informații de context pentru ca dumneavoastră să vă puteți uh, face o idee. Mulțumesc. Grazie lei per averci portato. Vă mulțumesc pentru că ne-ați adus atenției acest caz. Fără niciun dubiu, vom păstra deschis această petiție și așteptăm Sperăm însă că nu va trebui să așteptăm prea mult până când Comisia Europeană ne va transmite reacția sa în funcție de verificările pe care le face. Vă mulțumesc încă o dată și trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de petiția 1380-2011 adresată de domnul Zac de cetățenie maghiară în numele societății ecologiștilor Society of Conservation Conservationists of Eastern Hungary privind avizul C2011-351 formulat de Comisia Europeană privind protecția faunei și a florii în cadrul modificării planului de dezvoltare a orașului Gör din Ungaria. Și dau cuvântul 5 minute petiționarului domnului Isaac. Köszönöm szépen! Tisztelt Petíciós Bizottság, tisztelt elnök asszony! Az Európai Bizottság 2011. január 25-én három Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc acestei comisii pentru că ne-a dat ocazia de a veni aici și aș vrea să le mulțumesc și pentru avizul din 2011 și la vremea respectivă Comisia Europeană a dat o decizie în care au permis uh, companiei Audi să înființeze uh, o fabrică de mașini, deși acolo exista un sit Natura 2000 foarte aproape de camera de fabrica de mașini din Ungaria. În 2009 deja Comisia dăduse unde verde, unde verde planului de investiții al companiei Audi. Dar Comisia, ca gardian al tratatelor, n-a permis astfel de investiții în uh, zonele Natura 2000. Însă, Comisia a considerat în acest caz că s-au efectuat uh, studiile necesare și prin decizia 352 din 2011 au permis, într-adevăr, realizarea acestei investiții. Dar aici există o legătură cu, cu privire la o decizie anterioară, din, uh, similară din Portugalia, unde uh, investiția n-a fost permisă pentru că s-a considerat că, în, uh, în respectivul caz, compania nu examinase și variante alternative. Însă, aici, în situația din uh, Ungaria, Agenția care a examinat planul uh, a considerat că acesta era singurul uh, loc unde putea să se um, extindă fabrica de automobile. E vorba de un, o municipalitate numită Mișcorț, unde urmau să existe locuri de muncă create în condițiile în care șomajul era foarte mare și mai exista, deci această variantă a acestui oraș Mișcolț, unde exista un uh, parc industrial, dar această variantă n-a fost reținută pentru investiția companiei Audi. S-a stabilit însă că va trebui să, va, vor trebui luate măsuri de compensare pentru uh, uh, posibile daune um, uh, care ar putea să, uh, să fie făcute în uh, situl Natura 2000 de acolo. Ódi beruházás esetében az Ódi Au mai fost un, un caz în Lubeck unde s-au uh, adus uh, daune uh, unei zone de 60.000 de hectare și până la urmă s-a stabilit uh, plătirea unor daune uh, proporționale. Însă, în această situație, în Ungarie, um, zona vizată, zona posibilă afectată este de 20 mai mare decât cea de la Lubec, de la aeroportul construit acolo și compensațiile um, propuse au fost mult mai mici. Comisia spune că a ținut cont de procesul de compensare și de căutare de uh, măsuri alternative um, propuse la nivel uh, național, dar acest lucru nu este adevărat. În ciuda numeroaselor uh, dovezi pe care le-am adus, Comisia sau mai degrabă autoritățile naționale au um, hotărât să aștepte până când se va lua o decizie la nivel european ca să vadă dacă merg mai departe cu investiția. Însă, până la urmă, investiția a fost aprobată. Și ombudsmanul european, mediatorul european, uh, a examinat situația și în documentul său din 13 martie 2012, ombudsmanul a afirmat că nu a existat că nu s-a trimis niciun răspuns petiționarului. S-au extins astfel termenele și în cele trei săptămâni care au urmat prelungirii termenului nu s-a trimis niciun răspuns, așadar. Deci, dacă Comisia ar fi răspuns uh, la timp uh, atunci aceste informații ar fi putut constitui dovezi. Comisia așadar a um, examinat documentele respective, dar a considerat că nu au caracter, um, caracter constrângător. Așadar, stimați eurodeputați, suntem de acord că strategia pentru diversitatea ecologică a Uniunii Europene trebuie să fie respectată și acest proiect um, își propune și o susținere a um, investițiilor, dar acest lucru nu poate să aducă prejudicii unor habitate naturale care ar putea să fie profund afectate. pentru că e cumva un proces asemănător um, distrugerii pădurii um, tropicale din America Latină. Mulțumim cu numele Comisia acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, în ianuarie 2011, Comisia a dat un aviz pozitiv pentru modificarea planului de dezvoltare GIOR acest lucru s-a făcut la solicitarea autorităților uh, maghiare. Să vă readuc aminte care era contextul. Directiva privind habitatele uh, prevede um, interzicerea punerii în pericol a zonelor uh, naturale protejate, dar mai există și dispoziții care reprezintă excepții, e vorba de excepții care trebuie să îndeplinească anumite condiții. Pe de, parte, pe de o parte trebuie să se facă o evaluare a impactului, apoi trebuie să existe o dovadă că nu există alte variante potrivite, de asemenea, ar trebui să existe motive mm, bine fondate de interes public și apoi trebuie să existe măsuri de compensare suficiente. Conform informațiilor pe care ni le-au furn furnizat autoritățile maghiare, conclu concluzia Comisiei a fost aceea că aceste cerințe erau îndeplinite în cazul acestui plan de dezvoltare și anume, respectivele mm, autorități au făcut uh, evaluarea impactului, au examinat și posibilele um, alternative, s-au luat în considerare alternative la o scală teritorială mai mare în Ungaria, în jurul orașului Ghior și s-a ajuns la concluzia că niciuna dintre celelalte variante uh, nu erau fezabile, având în vedere o serie de criterii, cum ar fi spațiul aflat la dispoziție, lipsa unor conexiuni de transport um, sau lipsa infrastructurii și așa mai departe. Cât despre motivele imperative de interes național, autoritățile maghiare au uh, venit cu explicații convingătoare că Aceast, acest plan de dezvoltare va duce la crearea mai multor mii de locuri de muncă, direct sau indirect, în regiunea respectivă, precum și în țară în general. Iar cât despre măsurile de compensare, ei bine, compania a fost de acord să pună în aplicare o serie de astfel de măsuri uh, care uh, erau de câteva ori mai mari decât impactul dezvoltării respective. Pe baza acestor informații, Comisia a dat aviz pozitiv pentru planul de dezvoltare. Trebuie însă să ținem cont de faptul că această uh, decizie nu a venit înaintea mm, procesului de autorizare. E vorba doar de un aviz și până la urmă autoritățile tot trebuiau să desfășoare singure procesul de autorizare. Ca urmare, Ulterior, petiționarul ne-a contactat solicitând um, revizuirea um, avizului anterior, um, prezentând câteva dovezi care erau în dezacord cu ce ne-au spus autoritățile maghiare. comisia a respins această solicitare de revizuire a avizului Uh, fiind de acord cu autoritățile maghiare și în dezacord cu petiționarul. Ulterior, uh, petiționarul a depus o petiție și în fața Comisiei dumneavoastră, Comisiei pentru Petiții, însă în acest moment Comisia Europeană este de părere că acest plan de dezvoltare a fost uh, făcut în conformitate cu legislația existentă în ceea ce privește protejarea naturii. Vă mulțumesc! Mrs. Oken. Mulțumesc, doamna Ocan Mulțumesc, doamnă președinte. Acum câțiva ani am redactat în cadrul acestei comisii un raport care se referea la modul în care directiva Natura 2000 era mm, respectată, pusă în aplicare. Și una dintre concluziile noastre în acest raport a fost aceea că una dintre probleme consta tocmai în examinarea acestor alternative. Tendința era mereu aceea de a spune că, a, bun, dacă autoritățile spun că nu există soluții alternative, nu avem ce să facem, mergem mai departe. Acum că am auzit ce a spus Comisia, și anume că s-a făcut un studiu de impact E bine, ce să zic, eu aș vrea să văd acest studiu de impact. Mi-ar plăcea foarte mult să citesc acest studiu de impact, să văd dacă într-adevăr s-a făcut o analiză care să uh, concluzioneze că um, alternativele respective nu erau fezabile. Bun, Înțeleg că e mult mai simplu și mai ieftin să se folosească zone naturale pentru că atunci nu trebuie să dai uh, uh, compensații nimănui. Din câte știu eu, în cazul uh, de, față nu s-au făcut astfel de compensări. Deci, mie mi se pare că statul își spune pur și simplu, uite, în cazul ăsta creăm locuri de muncă și uh, nu mai țin cont de nimic uh, altceva. Ori noi știm foarte bine că președintele Comisiei Barosu a zis de curând, e, de natura 2000 ne ocupăm când o să avem mijloacele necesare. Iată deci care e atitudinea președintelui Barosu. Eu sunt clar dezamăgită că aceasta este și atitudinea DG Mediu. Două lucruri trebuie făcute aici. 1. Să ni se arate acest studiu de impact care s-a făcut și 2. Aș vrea să ni se explice care ar fi despăgubirile, compensațiile prevăzute. De asemenea, aș vrea să întreb mediatorul dacă consideră că Comisia a dat suficiente mijloace uh, ce aducă în atenție acest dosar. Eu cred că Comisia Europeană mai degrabă uh, a făcut uh, tot ce era posibil pentru a împiedica cetățenii să vorbească și s-a făcut trimitere la acest, uh, la acest dosar din Portugalia, lucru foarte interesant, tocmai pentru că decizia în cazul respectiv a fost exact inversă celui, um, celei privind cazul prezent. Aș vrea așadar să întreb ombudsmanul, mediatorul european, dacă e mulțumit de modul în care Comisia Europeană um, permite cetățenilor să-și îndeplinească obligațiile. Noi, cetățenii europeni, iată, vrem să fim activi, dar ca să fim activi, trebuie să avem și un context care să ne permită acest lucru. Nu știu dacă, um, într-adevăr, toate mijloacele au fost acordate cetățenilor. Mi se pare că uh, în această situație, partea maghiară a ales pur și simplu varianta cea mai ieftină, fără să se mai gândească la altceva. Ori sunt fonduri comunitare special destinate conservării mediului. Și, din punctul meu de vedere, mie mi se pare că aici e ceva în regulă. Și, în plus, mă gândesc aici și la acel dosar uh, polonez uh, în care uh, Mm, am avut câștig de cauză tocmai pentru că cetățenii polonezi s-au mobilizat în masă, lucru de care trebuie să ne bucurăm. Mulțumesc! Nu alt... Mulțumesc, domnule Hogan. Nu mai sunt alte intervenții? Ba da. Vă rog, domnule Pascas. Dragă ja sunt arhitect, a profesionalni pohlad taki. Mulțumesc. Așa, foarte pe scurt, ca reacție, sunt arhitect. Și de punct de vedere al profesiei mele pot să vă spun că trebuie să luăm în considerare și oamenii care vor locui în acea regiune. Pentru că un oficial uh, din partea Guvernului și al Comisiei Europene nu prea știe ce se întâmplă acolo. El stă foarte departe de zona respectivă, nu știe cum cetățenii care locuiesc acolo vor putea locui în vecinătatea fabricii respective. E vorba de oameni care, care locuiesc acolo într-un mediu natural care de fapt este distrus și nu va mai putea fi recuperat niciodată. Uh, trebuie să știm exact dacă oamenii care locuiesc acolo efectiv uh, au cuvânt de spus sau nu. Oamenii care locuiesc la sute și mii de kilometri de părtare, la Bruxelles sau în altă parte, uh, au anumite poziții pentru că pur și simplu nu se pot pune în locul oamenilor care efectiv locuiesc acolo. Vă mulțumesc. Grazie. E, allora, per... Mulțumesc. Acum are din nou cuvântul petiționarul. Un minut pentru a reacționa, vă rog, domnule Zac. Szépen. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy... Mulțumesc, doamnă președinte. Iată ce aș dori să adaug. De-a lungul acestui proces pot să vă spun că nu au existat audieri oficiale în octombrie și noiembrie 2011 s-au efectuat niște consultări cu ONG-uri, dar nu avem niciun fel de urmă sau dovadă, în sensul că nu avem un proces verbal. Apoi ne-am întâlnit și la Bruxelles. De fapt, nu că ne-am întâlnit, s-au întâlnit persoanele respective, dar noi n-am fost la curent cu această organizare, niciun document uh, Uh, nu, nu ne-a fost transmis. 21 de ONG-uri au făcut uh, parte din acest exercițiu de consultări. Uh, s-a spus atunci că nu se poate face nimic și că, de fapt, nici pe viitor nu vor putea face mare lucru nu s-au făcut, uh, pare să, observații sau alte comentarii, comentarii care să vizeze direct ONG-urile, societatea civilă, care de fapt nu are niciun cuvânt de spus, se pare. Merită să evaluăm această soluție inclusiv din punctul de vedere al experților și al alternativelor invocate și din punct de vedere al studiului de impact, cred că nici acesta nu a fost făcut așa în regulă. Nu cred că pe baza informațiilor primite putem considera că s-a epuizat uh, materia în legătură cu această petiție și așa cum a subliniat și colega Auken, cu siguranță Comisia trebuie și plecând de la cazuri um, analoge pe care le-a tratat altfel, trebuie să ne ajute să încercăm să răspundem uh, la uh, plângerile formulate în mod circunstanțiat de petiționar. Cu excepția cazului în care comisia noastră nu ar fi primit deja un aviz în legătură cu acest punct, cred că trebuie să răspundem invitației domnului Zac să transmitem petiția și la Comisia pentru Mediu pentru uh, a aprofunda aceste lucruri. Deci eu aș lăsa deschis această petiție, ținând cont și de observațiile colegilor, și aș transmite o solicitare Comisiei Europene ca să um, ne transmită un răspuns pe punct la toate aspectele um, respective și apoi să transmitem documentele și Comisiei pentru Mediu din Parlament pentru a transmite Comisiei noastre un aviz eventual. Dacă nu aveți obiecții, încheiem acum aici acest punct de pe ordinea de zi, cel puțin ce am avut de spus astăzi în legătură cu această petiție. Mulțumesc încă o dată petiționarului și trecem la punctul următor. E vorba de petiția 1342-2011, adresată de doamna Gramatski, de cetățenie germană, în numele colectivului ornitologic uh, Barza Neagră, privind uh, încălcarea directivei cadru privind apa, directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător și convenția de la Arhus, în San Bernabe. În numele petiționarului, are cuvântul doamna Noelia Jurado Ortega, care face o prezentare PowerPoint. Vă rog, aveți cuvântul 5 minute. Eh, bueno, es imposible explicar en cinco minutos más de diez años. Este foarte greu să explici în 5 minute toată povestea și mai ales e vorba aici de 10 ani. Da, deci este greu să faci un astfel de rezumat a unor fapte petrecute de-a lungul a 10 ani. Această uerte de la Spira se găsește într-o zonă lângă Gibraltar. Ne găsim, de fapt, în localitatea al Rehiras, iată unde se petrece acțiunea. Este vorba de, deci, de o regiune cât se poate de aparte. Este o adevărată răscruce pentru păsările migratoare care circulă între Europa și Africa și există exploatații miniere care ori de câte ori deci, se sapă, se găsește întotdeauna apă, resurse de apă. Iată, asta este problema. Este vorba de o zonă umedă, de o zonă deci cu apă din anii 80 încoace, având, având în vedere aceste resurse de apă, s-au uh, făcut deci niște inițiative și mai ales o organizație care s-a creat, mai ales pentru a proteja biodiversitatea. Vedeți, deci, pe ecran despre ce este vorba. Nu uităm, este vorba, deci, de o răscruce pentru păsările migratoare. Acum, având în vedere aceste exploatații miniere, ce se întâmplă? Se întâmplă următorul lucru și anume se astupă anumite uh, uh, resurse de apă. Mai avem și altă problemă aici, vorba de uh, urme arheologice și de artefacte deci foarte vechi. Pe de altă parte, acest sistem acuifer este legat deci, de alte astfel de bazine hidrografice pe o suprafață mai mare decât Bruselul. Asta este problema. Problema este că e vorba de niște sisteme hidrografice interconectate. În anii 80 exista o carieră care apoi a fost astupată, însă asta nu uh, s-a luat în calcul uh, ca impact de mediu. De altă parte, directiva uh, 85 era deja în vigoare în acel uh, moment, iar zona numită 3, cu numărul 3, făcuse deja obiectul unui studiu de impact. Și uh, este clar că această declarație sau evaluare de impact ar merita să fie readusă în actualitate. Um, în orice caz, se pare că directiva 85 uh, nu a fost respectată. Iată o imagine din satelit prin Google, care a fost făcută în iulie 2003, iar declarația de impact de mediu a, făcută, uh, a fost făcută pe 25 iulie. Nu înțeleg cum poți să ai o extracție minieră de suprafață la cer deschis fără o astfel de declarație de impact asupra mediului. În 2008, uh, asociația FAPAXA o asociație a oamenilor din împrejurire, împrejurimi, a făcut deci un apel către comisie. Nu s-a întâmplat însă nimic. Timp de ani de zile această lagună a mai fost folosită și pentru a depozita ilegal deșeuri și gunoaie. Ce se întâmplă astăzi? Astăzi se încearcă cumva regularizarea acestei situații de groapă de, de, de gunoi care a fost creat aici. În luna martie 2011 am formulat o, comisie în atenție, o întrebare în atenția comisiei, dar aceasta, din păcate, nu a dat curs acestei întrebări. Însă ce vor aceste autorități uh, spaniole? Ei bine, ei își doresc uh, un anumit curs al evenimentelor, însă mulțumită cetățenilor, astăzi aceste planuri ale autorităților nu uh, au dat uh, uh roade. Am avut uh, petiții nenumărate prezentate în fața mediatorului sau procurorului de mediu. Niciuna dintre ele însă nu a dat satisfacție. Noi ne dorim practic un parc european, o rezervă naturală care ar trebui să fie creată și în lumina tratatului de la Lisabona am putea să încercăm asta. În orice caz, în Spania situația este blocată din punct de vedere politic. Uh, între timp, autoritățile de resort uh, sau de referință au fost modificate, ceea ce dezorientează și mai mult pe cetățeni. În 2013, promotorul respectiv a încercat să modifice planul de restaurare a terenurilor, dar de fapt era vorba de ceva deja caduc în 2010. Ce se întâmplă? Comisia Europeană spune că acest proiect n-a existat niciodată. Pur și simplu, declarația de mediu a fost făcută a posteriori. Exploatația deja era deschisă. Iată, e vorba de ceva uh, în fața căruia n-am avut niciun fel de posibilități de a reacționa din punct de vedere al securității, al fezabilității, nimic nu mai este controlat. Sute și sute de arbor și alte specii protejate unice din această zonă au fost smulse, nu a fost nimic replantat. Și se pare că asta, cam asta e soarta multor alte zone naturale din pe lângă Gibraltar. Comisia a spus că există o încălcare a convenției, însă nu vizează alte directive și în orice caz ele vizează numai zonele Natura 2000. Această zonă nu face parte din Natura 2000. Noi cerem comisiei să meargă într-adevăr în Gibraltar să vadă la fața locului situația, situația de care suferă cetățenii, dar și mediul înconjurător uh, de acolo. Uh, de asemenea, dorim ca dacă această vizită va avea loc să, să, să ne întâlnim. Avem un colectiv uh, foarte activ care grupează mai multe asociații care au lansat o campanie pentru protejarea acestor zone. E vorba de strâmtarea Gibraltarului, este o zonă foarte, foarte importantă. Uh, avem păsări care vin să circulă dinspre Europa și toate trec pe aici. Mulțumesc. E, eh, no, e eh, și cineva să ia cuvântul? Vă rog. Da, înainte să le dea da cuvântul colegilor, vreau să cer comisiei domnului Va Maria Vamos Florina să se exprime. Mulțumesc, domnule președinte. Ei bine, într-adevăr, petiționarul a spus pe bună dreptate faptul că avem de-a face cu o exploatație minieră la cer deschis la San Barnabé, deci în Andalusia, în Spania. Petiționarul a spus deci toate aceste lucruri. E vorba de impactul foarte negativ asupra mediului înconjurător. Autorizațiile care uh, Uh, trebuiau să fie obținute, e bine, toate acestea nu sunt uh, respectate de autorități. Comisia Europeană a aflat de această poveste în urma unei întrebări parlamentare și prin uh, petiția 1042-2011. În sfârșit, în urma acestor inițiative, Comisia a făcut sau a început o anchetă <clears throat> statul, statul membru respectiv a fost, deci, uh, interpelat. Deci Spania a fost interpelată de numărate ori. I s-au cerut explicații legate de ce s-a întâmplat, factual. Și în ceea ce privește măsurile preconizate pentru a uh, fi, deci, uh, a se respecta conformitatea cu legislația europeană. Comisia Europeană, ca și gardiana tratatelor, nu poate să-și depășească prerogativele conferite de legea europeană. Ea nu poate să facă inspecții, nu poate să meargă la fața locului, nu poate decât să lanseze o anchetă și să facă o evaluare conform uh, elementelor și dovezilor pe care le aduc în atenția sa petiționarii sau pe baza documentelor transmise de autorități. Astfel, am primit o serie de rapoarte din partea autorităților uh, regionale, de din Andalusia, și de asemenea am primit informații și din partea primăriei Algeriras. Ce spun autoritățile din Spania, deci, și care ar fi principalele aspecte care vizează direct dreptul european al mediului? Această exploatație minieră a parcurs un proces de evaluare a impactului asupra mediului care a dus la obținerea unei aprobări în 2013 din partea primăriei orașului Cadiz, care deci, ține de Comunitatea Autonomă Andalusia. Deci această declarație de impact a fost publicată în jurnal oficial din 5 iulie 2003. Această evaluare se înscrie în cadrul transpunerii directivei 85, uh, care, bineînțeles, uh, a fost urmată apoi de uh, directiva consolidată, pentru că ea a fost modificată între timp. În sfârșit, autoritățile spun următoarele. Această activitate minieră a primit autorizație. Autorizația a fost primită în anul 2, a ajuns la termen în anul 2011. Iar acum suntem în uh, Uh, faza de plan de restaurare sau restabilire a terenurilor care trebuie să fie deci efectuată, reabilitare. Întreprinderea care se ocupă cu această uh, uh, exploatație minieră avea obligația ca după ce exploata rușinerea respectivă să reabiliteze terenurile. Cât privește directiva UE pentru protecția naturii, directiva Habitat și păsări, în acest sens, nu, uh, nu se vizează Natura 2000 și, de fapt, există o, o dezbatere în curs privitoare la aceste, uh, aceste lucruri. Spania a fost vizată, de fapt, și de alte proceduri de încălcare. Aproximativ 27% din teritoriul spaniol astăzi este acoperit de rețeaua Natura 2000. Autoritățile regionale sunt răspunzătoare cu gestionarea acestei rețele Natura 2000. Iar laguna care a fost creată, urmarea acestor activități, nu are uh, caracteristicile care să o facă să fie demnă de a intra în rețeaua Natura 2000. Uh, Comisia are la dispoziție uh, instrumente tehnice sau evaluări tehnice care să-i permită să spună contrariul. Deci, dacă această lagună nu face parte din Natura 2000, asta înseamnă că ea nu poate să fie protejată în aceeași măsură uh, cu nivelul de protecție de la articolul 6 din directiva Habitat, inclusiv uh, în articolul, uh, articolele pertinente din directiva privind păsările. Autoritățile din Algeciras au spus Comisia Europeană, în fine, au prezentat uh, dosarul și au spus că au contactat promotorul, uh, întreprinderea exploatatoare, care de fapt nu a dat curs uh, cerințelor la care se angajase. Autoritățile spaniole au mai spus, de altfel, că autoritățile judiciare din Spania au luat cunoștință de aceste lucruri urmare unor plângeri care au fost depuse la tribunalul respectiv sau la curtea de justiție respectivă. În fine, în lumina acestor informații pe care noi am putut să le adunăm, Comisia analizează situația, s-a analizat situația, iar uh, Comisia, ca și gardiana a tratatelor, nu poate decât să se asigure că autoritățile competente respectă legea europeană. Dar noi nu putem să ne angajăm direct împotriva unei firme private care uh, s-ar părea că nu-și respectă obligațiile în materie de mediu într-un anumit proiect. Deci Comisia nu poate deci, să interpeleze decât autoritățile direct. Astfel, noi am analizat toate datele la dispoziția noastră și, având în vedere aceste date, nu putem să spunem că ar exista vreo încălcare a dreptului mediului. Bineînțeles că mulțumim petiționarului pentru toate informațiile furnizate și aș spune, în concluzie, următoarele. Comisia, deci, a interpelat autoritățile spaniole competente, cerându-le să o țină la curent privind măsurile preconizate. Și deci este exact ceea ce facem. Vă mulțumesc. Palabra. Mulțumesc uh, Comisiei. Dau cuvântul colegului nostru. La petiționaria como a la comision. Eh, mulțumesc petiționarului, mulțumesc și Comisiei pentru aceste informații. Permiteți-mi să afirm că anumite lucruri care, după părerea mea, nu au fost suficient de bine precizate. Reprezentantul Comisiei a insistat, ne-a spus că Comisia nu are capacități proprii de anchetă, că depinde de informațiile pe care îi le trimite autoritățile spaniole. Și de aceea îmi închipui că nu a luat cunoștință de planul de restaurare sau de uh, studiul de impact asupra mediului. Pe de altă parte, când se vorbește despre plan de restaurare, de, de vorbește despre mine, despre cariere, întotdeauna proiectul are obiectivul de a astupa o groapă. De, dacă trebuie să se astupe lagunele care au, au apărut, um, președintele o întrerupe pe vorbitoare. Voi da cuvântul după aceea și veți putea răspunde. Regulamentul prevede ca dumneavoastră să puteți lua cuvântul după aceea, dar acum trebuie să respectăm ordinea. Trebuie uh, să dau cuvântul celor care au cerut cuvântul și apoi comisia va putea răspunde și dumneavoastră apoi veți, veți putea exprima la sfârșit. Ați terminat? Nu, nu am terminat, spune vorbitorul. Acest plan de restaurare documentația scrisă pe care ne-au transmis-o petiționarii. Mm, acesta este un uh, document recunoscut public. E ciudat. Dar, pe de altă parte, dacă acest uh, plan este cunoscut cel puțin uh, de petiționari și Comisia nu cunoaște acest plan de reabilitare, dacă obiectivul acestui plan de reabilitare este că ehm, este astuparea acestor uh, izvoare și astfel s-ar crea o lagună care ar putea fi un uh, reper pe drumul păsărilor migratoare. Ar fi ciudat de ce să se um, adopte un uh, plan de reabilitare care ar uh, distruge o resursă naturală și cred că există și planuri imobiliare aici. Pe de altă parte, autoritățile din Andalusia au spus comisiei că acest uh, lagună nu poate fi durabilă în timp. Pe ce se bazează aceste afirmații? Există experți independenți care au spus acest lucru sau experți tehnici au autorităților din Andalusia s-au pronunțat sau persoane din mediul universitar sau alte organisme? E important să știm cine a spus acest lucru pentru că de multe ori experții spun ce vrea să audă cel care le-a cerut expertiza respectivă. Cel puțin în Spania de multe ori aceasta se întâmplă. Deci, părerea mea este că trebuie să păstrăm petiția deschisă pentru că încă nu s-a răspuns la toate întrebările și nu, mai ales, sunt, avem dubii în legătură cu sursa informațiilor și cred că trebuie să cerem comisiei și autorităților spaniole de la toate nivelurile să se mai explice. De aceea, cred că la nivel municipal și departamental avem nevoie de mai multe informații. Mulțumesc! First. Foarte pe scurt, domnul Boștinaru. Comisia a spus, a vorbit doar despre evaluarea de impact asupra mediului. Da, foarte bine, dar aș dori ca Comisia să ia în considerare și de directiva deja modificată de Parlamentul European privind evaluarea asupra mediului, care introduce noi elemente care uh, vor uh, intra în vigoare. E vorba de neutralitatea și obiectivitatea celui care face evaluarea. Apoi, participarea obligatorie a actorilor interesați, ONG-uri, opinia publică și așa mai departe, individual sau în mod organizat. Apoi, unde, vedem aici, unde se aplică aici principiul poluatorul plătește, pentru că uh, doresc să reabiliteze peisajul. Foarte bine, dar nu pot să o facă în mod voluntar, așa cum doresc ei. Există prevederi clare, angajamente care fac parte din evaluarea de impact asupra mediului la începutul procesului. Singura modalitate de a face acest lucru este de a aplica corect ceea ce au spus explicit că, ca parte a evaluării de impact. Și aș dori um, această evaluare um, a evaluării. În fine, adevărul este că nu te poți baza doar pe informații parțiale, um, adică um, informații venind de la o singură parte, indiferent care este această parte, petiționarii sau compania sau autoritățile. Este datoria noastră să verificăm că evaluarea procesului respectă condițiile din uh, legislația europeană. Dacă nu, dacă este o abordare parțială, suntem pierduți. De aceea Parlamentul European a stabilit să introducă aceste reguli în, noul, um, în modificarea directivă, pentru că statele membre nu au aplicat corect directiva în trecut. Și singura obligație era ca investitorul să fie tratat cât de bine. Dar ce facem cu fața de exploatare? Și apoi, răspunderea în domeniul mediului. Există o prevedere clară în aplicarea legii în domeniul mediului um, în uh, Uniunea Europeană, această responsabilitate față de mediu. Investitorul trebuie să plătească pentru reabilitare. Punct. Și dorim să măsurați pe baza reglementărilor existente cât costă această reabilitare. Mulțumesc, doamnă Boștinaru. Acum are cuvântul Uh, comisia, dacă dorește să mai spună ceva, să răspundă. Dar că... Doresc doar să spun că sunt de acord cu ceea ce s-a spus uh, și anume Comisia nu presupune că toate informațiile transmise de autoritățile spaniole sunt adevărate și corecte. Din potrivă, noi încercăm să confruntăm diferite surse de informații și, așa cum s-a spus, Uh, a existat chiar o procedură de infringement împotriva Spaniei. Apoi avem uh, principiul poluatorul protește. Într-adevăr, întreprinderea are responsabilitatea de a restaura această zonă, de a o reabilita. Bineînțeles, trebuie să-și asume această responsabilitate, uh, autoritățile trebuie să oblige să facă asta. Și Comisia se bazează pe uh, raportul transmis de autoritățile competente, uh, emanând de la toate departamentele responsabile de această zonă. Autoritățile ne spun că în niciun caz această zonă nu se, va fi transformată uh, într-o haldă de gunoi, așa cum a sugerat uh, întreprinderea promotoare. În dialogul nostru cu autoritățile spaniole, dialog care continuă, vom uh, insista asupra aspectelor pe care le-ați evocat dumneavoastră. Mulțumesc. Acum, pe scurt, are cuvântul reprezentanta petiționarilor. Vă rog. În ceea ce privește informațiile care emană de la diferitele niveluri ale administrației spaniole, cred că există documente de la Agenția Apei din Andaluzia. Documentele actuale de la Cadiz eh, privind mediul spun următorul lucru apa este de origine fluvială și director, directorul agenției um, din Andalusia privind apa spune acest lucru și când vedem un astfel de document și cine îl semnează, ne întrebăm despre ce e vorba. Și până la urmă, asta arată că Spania nu este cu adevărat un stat de drept. Este un stat de drept depășit, într-un fel. Suntem cetățeni care uh, trebuie să ne asigurăm că directiva habitatului trebuie aplicată corect, de exemplu. Vorbim despre Natura 2000, dar apa este un bun comun. Avem un bazin hidrografic de trei ori mai mare decât Bruselul, și există un risc de poluare a acestui bazin hidrografic. Um, da, într-adevăr, s-a oprit proiectul de haldă de gunoi, dar se pun uh, încă probleme și uh, se semne de întrebare în legătură cu zona din jur. Um, apa trebuie folosită în mod regulat în această zonă. Fie că plouă, fie că nu. Deci directiva apei ne spune că apa este un bun comun. Suntem pe un culoar de tranziție pentru păsările mediatoare care ajung până în Germania sau uh, Regatul Unit și care sunt din ce în ce mai puțin numeroase, așa că vă rog ca cineva de la Comisie să vină să observe situația la locul faptului, pentru că noi nu avem încredere în ceea ce vă spun autoritățile spaniole. Iată care e problema noastră. Mulțumesc. Eh, eh, Doresc să vă spun că aveți punctul dumneavoastră de vedere și aveți dreptul de a-l prezenta. Eu nu cred că Spania nu este un stat de drept sau că este un stat de drept depășit. Cred că este o afirmație foarte dură să spuneți asta. Să veniți aici să spuneți că nu reușim, dacă nu reușiți să obțineți ce doriți în dezbatere, bine, dar să spuneți acum că Spania nu e un stat de drept, cred că astfel aduceți prejudiciu unui stat membru al Uniunii Europene. În al doilea rând, s-a spus deja că petiția rămâne deschisă și așa se va întâmpla. Să amintim că reprezentanții Andaluziei și ai municipalității au transmis la comisiei informații și am mulțumit autorităților pentru aceste informații. Comisia a considerat că dosarul trebuie să fie închis, dar a cerut informații în legătură cu modul în care evoluează planul um, respectiv de reabilitare. Deci, Comisia cere informații suplimentare, ele vor fi transmise Comisiei, deci ne putem deocamdată opri aici. Și autoritățile spaniole municipale și provinciale vor face ce trebuie să facă. Comisia, deci, va primi informații și pe această bază vom uh, evoca din nou subiectul când vom avea informații suplimentare. Vă convine? Vă rog, pe scurt. Un punct de vedere personal. Trebuie să spun acest lucru. Există două probleme importante. În primul rând, planul de restaurare. Care sunt obiectivele lui? Și în al doilea rând, raportul, care indică că viabilitatea acestei uh, zone nu este durabilă. De unde vine această informație? Través de la Comisiune de Foarte bine, într-adevăr, trebuie uh, să primim informații suplimentare. Mulțumesc petiționarului. Și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Petiționarul este prezent. Deci, continuăm cu ordinea de zi, așa cum este prevăzută. Deci, trecem la raportul privind vizita de informare în Grecia, 17-20 septembrie 2013. Cred că domnul Harden, domnul Valdini, doamna Achem și um, alți colegi au în fața ochilor documentul de lucru care a fost distribuit. Este în engleză. E un document destul de lung. Nu avem mult timp la dispoziție. La 17.30 are loc ședința coordonatorilor și mai avem încă un, o petiție de discutat în prezența petiționarului. În documentul pe care aveți în fața ochilor se face mai întâi o prezentare introductivă în care se reiau diferitele petiții <clears throat> care au fost formulate de petiționari greci care ne-au cerut să mergem la fața locului pentru a ne asigura, pentru a vedea cu ochii noștri care este situația. Care sunt problemele legate de haldele de gunoi pentru colectarea deșeurilor și rezidurilor în diferite părți ale Greciei. Um, se vorbește despre petiții, despre petiționari, despre ritmul în care au ajuns petițiile la noi și apoi se vorbește despre vizita în Grecia. Această prezentare este împărțită pe zone geografice în care s-a deplasat delegația în ansamblul său. În prima zi am fost la Atena și am discutat cu autoritățile. La nivel național, ministrul mediului și al climei uh, ne-a a discutat cu noi, ne-a prezentat punctul său de vedere asupra situației, ne-am întâlnit uh, apoi cu autoritățile locale și regionale și după aceea ne-am dus în orașul Maraton. Acolo ne-am întâlnit cu autoritățile municipale și apoi am uh, vizitat Halda respectivă, care se află la munte și petiționarii ne-au prezentat dificultățile, problemele pe care uh, le-au constatat din cauza existenței acestei halde de gunoi. Acestea fiind spuse, doresc să vă amintesc că nu am făcut numai atât. Apoi am fost la Micaloboli și la Fili în zilele următoare. Ne-am întâlnit cu primarul, domnul Boiras, și alături de petiționari și de autorități am vizitat situl care punea probleme. Și am avut un schimb de opinii cu petiționarii și cu autoritățile și dezbaterile s-au concentrat pe acest sit și impactul său. Apoi ne-am întors la Atena și ne-am oprit la um, halda de gunoi de la Fili, care este um, cea folosită de întreaga municipalitate a Atenei. Și am văzut realitatea pe teren cu această ocazie. Apoi, după cum vedeți în document, ne-am uh, deplasat pe insula Corfu în ziua a treia și înainte să mergem la haldele care pun probleme pe insulă, ne-am dus la Carbunarii și lefchinii uh, cu uh, vaporul și ne-am întâlnit cu autoritățile locale care ne-au primit foarte bine la primărie A fost foarte interesant. Apoi ne-au însoțit să vizităm din nou aceste um, halde de gunoi din munți și ne-au explicat dificultățile cu care se confruntau din cauza existenței acestor halde. Nu intru în detalii pentru că regăsiți toate detaliile în document, documentul pe care ni le-a pregătit secretariatul uh, pentru ședința noastră de azi. Apoi, documentul reia concluziile și, în fine, recomandările. Cred că trebuie să formulăm dezbaterile aici, în această dezbatere, nu în document. Domnul Valdini ne-a transmis mai multe informații și deci îi voi da cuvântul primul și vom introduce în document sugestiile pe care ni le formulați. Vă rog, domnule Valnini. Mai meglio che parlo in italiano o in croato. Eh, textul eh, original este în engleză, dar vor vorbi în italiană sau croată, în croată. Veci govorio o tome kako je kvalitetno organizirana ova misija u Grčko. Eh, ați vorbit despre modul în care s-a organizat această misiune în Grecia și mulțumesc șefului delegației care a condus această delegație în mod exemplar. Am avut, deci, o serie de întâlniri cu petiționarii, dar și cu uh, diversele autorități. Pentru a nu pierde prea mult timp, mă voi concentra pe o recomandare și o propunere de amendament. Adică um, cer o legătură cu raportul uh, uh, misiunii în Grecia. Eu cred că situația haldelor de gunoi din Grecia este una foarte dificilă. E vorba de cantități mari uh, de plumb um, depozitat uh, pe un teren karstic care, după cum știți, uh, poate să ajungă în um, um apa, în pânza freatică. Aceasta este un, un, o caracteristică a reliefului uh, um, de acest tip din zona Mării Mediterane și terenul calcaros fiind poros și cred că trebuie să cerem, să recomandăm ajutoare din fonduri europene pentru Grecia pentru a face față acestei situații. În Grecia există, în, în aceste zone există un pericol um, legat de depozitarea plumbului în uh, acest uh, sol, în acest tip de roci și doresc să cer un ajutor al Uniunii Europene pentru autoritățile locale pentru că uh, dacă nu facem nimic, consecințele asupra sănătății locuitorilor zonei pot fi grave. Și mă scuzați, e vorba de asbest și nu de plumb. Uh, Doresc să mulțumesc celorlalți celorlalți membri ai delegației și autorităților uh, din Grecia pentru că cred că am lucrat foarte bine. Mulțumesc. Acum dau cuvântul celorlalți colegi care doresc să ia cuvântul, dar nu avem mult timp la dispoziție, așa că vă rog foarte pe scurt. Domnul Huntis, vă rog. Eh, Ωραία, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βέβαια ο χρόνος είναι σύντομος ε, αλλά θα ήθελα να πω ορισμένες εισαγωγικές παρατηρήσεις και... Mulțumesc. Câteva observații introductive și câteva um, observații pe text ca să vedem cum îl putem modifica pentru a putea fi acceptat de întreaga, de întreaga Comisie pentru Petiții. Așa cum se spune în text și a spus-o și șeful delegației că cu adevărat a meritat să facem această vizită. Am vizitat locuri cu probleme grave pe baza petițiilor primite. Am fost la Filii Uh, și la Fili, uh, na, deci un loc care nu era vizat de petiții, dar putem să luăm concluzii, să tragem concluzii generale în legătură cu modul în care sunt gestionate haldele de gunoi. Uh, și uh, modul în care se uh, tratează situația asbestului în Grecia. Știu că vor apărea și alte situații, noi situații analoge, uh, care se vor prezenta comisiei noastre, pentru că doar am deschis un drum. O a doua observație. În raport se spune, în mod corect, cu siguranță, că petiționarii, oamenii, ne-au văzut ca o pâlpâire de speranță pentru viitorul lor. Și în al treilea rând, pentru a fi concis, vedem că există un, un uh, numitor comun minim uh, al tuturor regiunilor. E vorba uh, de pânza freatică în toate regiunile. Și situația este foarte gravă. De exemplu, la Rodos, sau uh, au fost uh, um, uh, acest uh, râu uh, a creat uh, multe daune, uh, au, s-au înregistrat chiar trei morți. Noi încercăm să asfaltăm, uh, să punem uh, uh, ciment pe aici, pe acolo, dar aici e vorba de viață și de moarte a oamenilor. Situația poate fi tragică. Deci, cred că e nevoie uh, de mai multă sensibilitate, trebuie să se facă studii mai serioase. Apoi, a patra observație. Pe baza ceea ce am constatat, pe baza dovezilor prezentate, trebuie să tragem anumite concluzii. În primul rând, autoritățile nu ne spun adevărul. Și n-aș spune că, așa cum a afirmat cineva, s-au făcut pași înainte importanți de autorități. Am uh, constatat uh, că există aceste halde de gunoi și acum trebuie să rezolvăm problemele. Autoritățile, cineva din autorități ne-a spus, am început să reciclăm. Dar ajung la ultimul meu punct. Uh, în Grecia nu se nu se reciclează asbestul. Cine vorbește despre reciclare în Grecia începe să râdă pur și simplu. Um, nu știu dacă de la comisie e cineva aici pentru a ne răspunde, dar am dorit să știm dacă există o procedură de încărcare a obligațiilor împotriva Greciei în ceea ce privește um, reciclarea și buna rezolvare a problemelor asbestului. Pentru că nu există mai multe feluri uh, de a uh, depozita asbestul. Totul ajunge la gunoi și gata. Și De aceea, reprezentanții autorităților ne spun am început să reciclăm, am încercat să facem o colectă uh, diferențiată. Nu e adevărat, e o minciună. Apoi, în legătură cu zona gramaticos, lângă Atena. Într-adevăr, se vorbește despre o recomandare a mea, dar Pot să vă dau multe informații pentru a vă arăta că autoritățile mm, grecești ne-au mințit. Nu se face reciclare în zona gramaticon. Într-adevăr, există un gol în raportul nostru, pentru că nu am primit răspunsuri de la autoritățile elene um, în legătură cu anumite lucruri. Doar se um, repetă um, lucrurile fondate pe care le-au afirmat petiționarii, dar nu s-a ținut cont de schimbarea cadrului juridic. Chiar autoritățile au recunoscut acest lucru și trebuie să notăm asta, pentru că, așa cum s-a scris, se poate considera că <coughs> s-au făcut anumite lucruri. Nu! S-a revizuit cadrul Conform directivei 2008 2008-1, directiva ar fi trebuit să fie aplicată. În fine, nu s-a răspuns încă la această întrebare. Ce s-a făcut în zona gramaticon? S-a tratat problema asbestului? La începutul studiului trebuie să se facă asta. Studiile hidrogeologice făcute de diversi uh, experți, profesori, acești profesori nu au venit la audierea noastră să ne spună exact care este punctul lor de vedere. Există curenți, așa cum acceptă și autoritățile, știm că de multe ori uh, curenții uh, izvoarelor respective se cimentifică și uh, asta are repercusiune asupra mediului. Să nu uităm situația de la carbunarii sau de la leschimii, unde am fost de asemenea și am văzut că s-a creat un mic lac. Vă aduceți aminte? Ni s-a spus că e apă de ploaie. Dar nu e adevărat. Așa ceva nu poate fi adevărat. Așa că eu voi prezenta un studiu al Institutului IGME care spune că, de fapt, este un izvor deci nu e apă de ploaie. Și închei spunând că apar, deci avem problema izvoarelor, a pânzei freatice, iată, sunt probleme grave. Trebuie să se facă un studiu legat de daunele asupra mediului, um, în multe cazuri în Grecia. Deci trebuie să sugerăm că există um, se fac pe teritoriu tot felul de lucruri ilegale și, bineînțeles, uh, greșelile făcute trebuie corectate. Și apoi uh, aceste halde trebuie să fie făcute în mod corect. Mă voi opri aici pentru că nu mai avem timp și cu siguranță și alți colegi doresc să ia cuvântul. Mulțumesc! Tenemos uno, la señora Oken a pedido también la palabra, Margaret. Just very brief. Doamna Oken a cerut uh, cuvântul, mai trebuie să intervine și comisia. Doamna Oken are acum cuvântul. Să nu uităm că mai avem și o, o petiție de discutat după aceea. Avem petiționarii aici, de față, așteaptă punctul de pe ordinea de zi și mai avem și programul interpreților până la șase jumate. Vreau să vă reamintesc aceste lucruri pentru că trebuie să reținem faptul că avem și coordonatori după aceea. Așadar, trebuie să mergem mai departe. Avem petiționarii prezenți. Cum să facem? Să continuăm cu coordonatorii astăzi sau vreți să ne întâlnim mâine la coordonatori, mâine dimineață, înainte de ședință? Bine, atunci continuăm până se termină programul. Doamna Auken, aș vrea să vorbesc în numele colegului Hefner, care n-a putut să fie prezent pentru că a avut probleme cu zborul. Deci n-am putut ajunge la timp. Vă transmite salutări și vă va contacta ulterior pentru că ar fi vrut să fie prezent. A spus că e de acord cu acordul, ar fi vrut mai degrabă să vină cu niște explicații. Deci vreau să îmi cer scuze în numele dumnealui. Eh, thank you, Margaret. Eh, Mulțumim, Margaret. Domnul Angorakis acum. proevre, că eu και εγώ θεωρώ ότι ήταν μια σημαντική Mulțumesc, domnule președinte, și după părerea mea, e vorba de o inițiativă excelentă, această deplasare, această delegație. Cei care au fost în delegație au putut vedea cu ochii lor cât de grave sunt problemele în diferite localități, aceste probleme de mediu. Există multe alte cazuri analoge, aproape la fel, poate chiar mai grave de exemplu, uh, se um, fac excavări într-un filon aurifer. Și cu siguranță pe viitor ne se vor solicita noi vizite și noi intervenții. Autoritățile elene nu au spus adevărul sau nu au spus tot adevărul în legătură cu aceste lucruri în vizita în Grecia. Un exemplu tipic, zona Hermioni. Delegația noastră nu a putut să meargă în această localitate. Dar e adevărat ce s-a spus. Raportul reflectă problemele grave și serioase ale din Hermione. Și consider că uh, Comisia noastră trebuie să insiste pe lângă autoritățile competente să ia poziție față de diferitele puncte din raport, care sunt lucruri grave, foarte grave. Pe de altă parte, situația a devenit și mai gravă în anumite cazuri. De exemplu, situația intolerabilă a 40 de mii de saci de azbest care au fost acoperiți de pământ și astfel s-au agravat problemele. Trebuie să revenim la aceste lucruri în concluziile noastre, la concluziile raportului. Unele concluzii sunt corecte, dar credeți-mă, dragi prieteni, principala problemă în Grecia nu este lipsa de solidaritate, așa cum a sugerat cineva, Adevărul este că nu există niciun fel de încredere a populației pentru aceste alegeri politice. De aceea nu se vor putea rezolva niciodată problemele, sau cetățenii cred că nu se vor rezolva niciodată problemele. Și există o dezvoltare anarhică cu obiectivul unic al câștigurilor și această dezvoltare anarhică nu poate rezolva problemele, nu poate decât să le agraveze. Deci avem nevoie de intervenții cu obiective clare, e nevoie de o supraveghere atentă a evoluției de pe teren pentru a vedea ce se face în practică. E nevoie de o intervenție atentă a factorului popular ai, ai cetățenilor pentru a se găsi situații, eh, soluții care să convină cetățenilor. Mulțumesc! Aș vrea să mai adaug ceva la ce a spus domnul Angur. Achis, nu putem eh, să mergem chiar în fiecare loc eh, unde suntem sesizați. Am parcurs mai multe locuri, am făcut efortul de a vedea foarte multe locuri. Știam că uh, Eh, erau multe petiții existente și că aveam foarte multe locuri de vizitat, însă era esențial să ne încadrăm și în timp. Eh, ne-am dus și noi unde am putut. E oricum mai mult decât am făcut în alte țări, eh, vă pot liniști în acest sens. Domnul Papadopoulos. Stimați eurodeputați, în numele comunității Corfu și Pireu. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut, uh, pentru prezența dumneavoastră, pentru intervenția dumneavoastră. În Epiro n-a, nu s-a deplasat niciodată în grup parlamentar atât de mare și nu s-a apropiat niciodată atât de mult de cetățeni. Vă mulțumesc din inimă în numele acestor comunități, în numele acestor bărbați și acestor femei pentru prezența dumneavoastră și pentru ceea ce ați făcut. Comisia pentru petiții este foarte apropiată de cetățeni. V-ați întrebat vreodată aici la Comisia pentru petiții de ce cei doi cetățeni care vorbesc despre aceste teme sunt domnul Ghicas și încă un domn. Sunt cetățeni care trăiesc permanent în străinătate. Pentru că domnii uh, nu au niciun raport de uh, clientelism uh, cu statul grec. Pe noi nu ne, statul grec nu ne-a putut uh, amenința cu controluri fiscale, arbitrare sau cu alte repercusiuni. Iată care este paranteza pe care am dorit să o fac. Uh, Never in my backyard, niciodată la mine acasă. Nimeni nu dorește azbestul la, eh, la el în grădină. Iată care este justificarea pentru a nu face o evaluare detaliată a situației. Domnul Huntis a, a spus asta, a citat studiul de bază pe care îl avem noi, studiul Institutului IGME, uh, de care nu s-a ținut cont nici de către statul elen, nici de către comisie. Când spunem spunem comisie, Comisia Europeană, pentru că cuvântul grec epitropii nu este clar dacă e vorba de Comisia Europeană sau o comisie, uh, altă comisie. În orice caz, procedurile accelerate ale autorităților elene s-au bazat, în ceea ce privește azbestul, doar pe criterii politice. Ministrul Maniatis ne-a acuzat eu doresc să mă adresez autorităților elene, să-mi dea un nume a unui om politic grec, al unui parlamentar grec, care acceptă să existe o astfel de hal de la 400-500 de metri de casa lui. Se spune că nu am reacționat la haldele arbitrare sau abuzive. Știam că există proceduri în curs la instanțele europene și speram ca problema să se rezolve, problema gestionării deșeurilor cu aceste noi proiecte. Și am greșit. A fost o greșeală tragică. Înainte de a se face aceste lucruri, pentru a preveni daunele în 2008, am intervenit și se trebuie aplicat principiul precauției, principiul de precaution și uh, pe baza acestui principiu pe care se bazează directivele europene, Direcția Generală pentru Mediu a respins tot. A spus, poluați, poluați și după aia veniți aici și mai discutăm. Dar lăsați ca lucrurile să meargă înainte și să poluăm tot ce mișcă și după aia mai discutăm. Astfel se încalcă principiul sacru al prevenirii distrugerii mediului. Doamnelor și domnilor eurodeputați, noi n-am venit aici pentru că nu dorim asbestul în grădină la noi. Am venit aici cu un sentiment al responsabilității pentru solul nostru, față de solul nostru. Acum vă propun trei imagini. La Epiro, iată o imagine. Noi am construit Europa cu sângele nostru. Acești bărbați în iunie 1944 au luptat împotriva germanilor. Am uh, luptat cu sudoarea frunții. Acesta este tatăl meu care a lucrat la clădirea Berlemontului. Și iată, ați fost și la Carbunarii, ați vizitat această localitate. Avem un sentiment al datoriei. Ceea ce ați văzut la Carbunaris, l-ați fi văzut Astfel, dacă Grecia n-ar fi intrat în Uniunea Europeană, acești copii sunt născuți în 68, sunt veri, sunt verii mei. Și situația s-a schimbat de acolo pentru că Grecia a intrat în Uniunea Europeană. De aceea, noi dorim să reacționăm. Nu am reacționat doar pentru că nu doream asbestul la noi în grădină. Uh, ci pentru că uh, suntem motivați de visul european și ne uh, confruntăm cu un stat, o direcție generală a mediului, uh, de la comisie de asemenea, care ne-au uh, uh, înșelat. Pur și simplu. Când am trimis fotografii, imagini la comisie, ne-au spus aceste imagini nu demonstrează, nu demonstrează nimic. Poate nici măcar nu sunt imagini de la Carbonaris. Nu au uh, reacționat ca funcționari europeni, ci ca candidați la următoarele alegeri europene. De, e vorba de domnul Camli, de exemplu. Acum, dumneavoastră veți trage concluzii. Trebuie să interziceți celor care au mințit uh, să poată să continue să trăiască în impunitate. Trebuie să interzicem celor care doresc să omoare visul european să o facă. Pentru că au, uh, există multe surse de poluare, nu mai putem permite să continue această poluare. Trebuie să interzicem de asemenea poluarea visului. Iată care este adevărata greșeală de evaluare inițială, care a dus apoi la uh, poluarea în practică. Mulțumesc. Sí. Mr. Lucas. Ce se Monsieur. Ghicas. Domnul Ghicas, vă rog. Very, very shortly. Very... Foarte pe scurt. Vă rog că nu mai avem timp. English? Yes, yes. Okay. Ești nu? Sorry for. preparing a presentation for meeting. Like... Îmi pare rău, am uh, pregătit o prezentare pentru reuniunea de astăzi. și vreau să vorbesc în uh, Elena, dar o să mai ia câteva minute să-mi uh, găsesc prezentarea. Pardon. Do you have the... No, no, Can you have the floor? Da, puteți să vorbiți fără PowerPoint, puteți să începeți deja să vorbiți ca să ne spuneți ce doriți. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Επιτροπή που ήρθατε στην... που επισκεφθήκατε την Ελλάδα. Aș fi vrut să vă fac această prezentare. Vă mulțumesc pentru faptul că ați vizitat Grecia. Που επισκεφτήκατε που μιλήσαμε στην Αθήνα, μιλήσατε με τους... Și vă mulțumesc încă o dată pentru vizită. Ne-am întâlnit la Atena, ați discutat cu consilierii tehnici. Ați discutat cu toți cei care au uh, lucrat în acest domeniu. Eu sunt de acord cu domnul Papadoconopoulos Aș dori să vorbesc despre două lucruri și să răspund la anumite întrebări. În legătură cu ultima întâlnire de pe 28 aprilie. Și aș dori să vorbesc puțin despre zona gramaticos. În ceea ce privește uh, unitatea industrială din Atica, de, de la Gramaticon și de la Filii aceste unități industriale care trebuie construite pot produce 1750 de tone. Acum, întrebarea este, toate aceste halde, to to toate, toate rezidurile vor fi aruncate, amestecate. Nu se prevede niciun fel de reciclare. Pentru gramatică, în aceste uh, șantiere enorme pe care le-ați vizitat, în uh, vestul uh, Atici, peninsulei Atica, uh, există 5.000 de locuitori. Fiecare locuitor al Um, Uniunii Europene produce 500 de kilograme uh, de gunoi probabil pe an. E o cantitate importantă și aici nu se aplică deloc directiva din 2008, nu se face niciun fel de reciclare. Um, cantitatea de uh, gunoi produsă um, ar trebui să fie mai mică. Nu se face niciun fel de reciclare. Uh, nu există diferențiere, o nu există colectare diferențiată. Ar trebui să existe uh, și uh, o um, instalație de ardere a gunoiului pentru mai, peste 100.000 de tone de gunoi pe an. Apoi, s-au prevăzut alte instalații pentru a um, face față situației gunoiului a 750.000 de locuitori. Comisia trebuie să ne spună dacă acest uh, lucru e valabil doar pentru Atica, uh, sau despre, pentru vestul peninsulei Atica sau pentru întreaga peninsulă. Avem uh, raportul Curții de Conturi uh, din 2012 în care se întreabă dacă finanțarea acestor uh, um, infrastructuri prevăzute pentru reciclarea de uh, gunoiului sunt finanțări utile pentru reciclarea rezidurilor uh, orașelor. Este un studiu care a fost făcut în Spania, Portugalia, România și Spania și în multe regiuni rezultatele nu sunt satisfăcătoare în Grecia. Am trimis raportul domnului Damascus și mi s-a răspuns, există un adevărat pericol pentru că aceste patru unități de reciclare, dacă vor fi construite pe baza celor deschise pe dumneavoastră, nu vor respecta principiul bunii gestionări financiare. E vorba de un subiect care trebuie evaluat de noi toți. Să vom vedea ce se va face de către diferitele autorități pentru a deschide o perspectivă favorabilă pentru viitor. Acum trec la zona În Două minute. Doresc să vă arăt câteva slide-uri, dar se pare că nu am suficient timp. Iată, um, a plouat mult în noiembrie, în Gramaticon, dacă ați fi venit atunci. Dumneavoastră ați venit în septembrie, dar dacă ați fi venit în noiembrie, ați fi văzut acest dezastru. În noiembrie a plouat enorm de mult. Fotografia aceasta este de ieri. Ieri a plouat foarte mult. Și iată, s-a umplut întregul spațiu disponibil. Vă rog, puneți-vă căștile, spune domnul președinte. Lamento mucho, pero tenemos todavía petiții. Îmi pare foarte rău. Însă, avem petițional care ne așteaptă și am depășit cu mult uh, timpul acordat. Ne părăsesc interpreții la șase jumate, așa că vă rog, vă rog uh, să Um, dați toată documentația dumneavoastră secretariatului, noi ne însărcinăm să o trimitem mai departe, mai departe eurodeputaților vizați. Îmi pare extrem de rău, dar trebuie să încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la următoarea petiție. la următorul punct de pe ordinea de zi este vorba de uh, punctul 12 care vine din partea Asociației Solidaritate, Independență și Democrație, în numele care se va uh, exprima un cetățean britanic care este prezent. Aveți cuvântul. Doamnă, dom domnule președinte, stimați eurodeputați, uh, vreau să vă spun că președintele Uh, comisie pentru Buget a scris Comisie pentru Petiții că vrea să atragă atenția asupra faptului că Parlamentul s-a opus um, propunerii președinției finlandeze din 2006 de a reduce posturile din planul instituțional. Aceste posturi se vor duce în sectorul privat și așadar uh, vor trece din bugetul administrativ la bugetul operațional. Asta înseamnă chiar economii sau mai degrabă o, un stimulent pentru multinaționale care o să se aleagă cu toată munca din contracte. Criza financiară a fost cauzată de prea puțină legisla legislație, nu de prea multă, iar reglementările fără punere în aplicare corespunzătoare creează o iluzie periculoasă a siguranței. În Bruxelles, aproximativ 100.000 de locuri de muncă sunt legate de instituții europene și instituționale. Dacă aplicăm principiul prorata, înseamnă că um, pierderile de locuri de muncă vor ajunge la 5.000 în Bruxelles. Și este suficient uh, să știm că um, 7.000 de europeni care uh, sunt în șomaș costă mai mult de, decât 2.000 care lucrează, mai ales după um, reducerile de salarii deja aplicate la Luxemburg. Mai multe categorii de agenți contractuali de deja sunt plătiți sub salariul minim uh, național. În um, uh, într-o scenă din uh, filmul lui Michael Moore, Capitalismul, poveste de dragoste, se arăta că președinta um, Comisiei de Supraveghere din Congres, doamna Warren, a spus că nu are niciun fel de cunoștință de unde s-au dus cei 700 de miliarde de dolari uh, acordați ca bailout. Și informații uh, detaliate cu privire la fluxurile financiare din Europa rămân tot un secret al NSA. Cert este că se duc către BRIC și iar acestea uh, folosesc, statele din acest grup folosesc banii pentru a cumpăra noi mașinării și tehnologie și vor lua bucăți din cota de piață a Europei. Una dintre activitățile cele mai importante a rămas încă de făcut după reduceri, dar doar um, de atunci aceste lucruri vor fi uh, periclitate uh, de faptul că nu vor fi uh, suficienți um, angajați și, de fapt, um, dacă ne gândim la costurile privatizării, până la urmă costurile cred că vor fi mai mari, nu mai mici. Dacă Um, ne gândim după ce fac acești lucrători temporari ale căror contracte se încheie la sfârșitul perioadei. Ei bine, aceștia cu siguranță se vor îndrepta către sectorul privat și nu garantăm că nu vor da informații din interiorul instituțiilor europene. Iar, de asemenea, um, um, adevărat că s deja se muncește pe gratis orele suplimentare în uh, Uniunea Europeană și um, Uh, de fapt, um, agenții contractuali din mai multe delegații s-au um, apărat trecând la un regim strict de a lucra doar strict cu uh, programul um, ferm, fără să mai facă ore suplimentare, așa că, de fapt, noi în cadrul uh, SAEA suntem, um, avem mult mai puține ore de lucru și atunci vă dați seama că cei de la Washington sau de la Moscova se bucură uh, Uh, iar Parlamentul uh, va avea noroc dacă o reducere de 5% din personalul său va duce la doar o creștere de 5% în lobby-ul uh, întreprinderilor. În concluzie, nu um, mai sunt încă locuri vacante în planul instituțional. Acestea pot fi lăsate ca o rezervă care nu costă nimic până când să fie ocupate ulterior. Deci austeritatea trebuie să se încheie. Trebuie să um, ne gândim că la dialogul social și la consultările interservicii uh, sunt încă în curs, încă nu s-au încheiat și este foarte mm, regretabil faptul că s-au uh, scurcitat procedurile supresiunile exercitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Dorește cineva să intervină în legătură cu aceste petiție? Am, uh, nu am cerut intervenția Comisiei Europene, am transmis uh, documentele Comisiei pentru Bugete și am primit o notă de la Comisia pentru Bugete care ne informează că uh, studiază toate aspectele petiției pe care, care tocmai v-a fost prezentată și aș spune că Lucrurile sunt în curs și sperăm că în curând uh, vom, ni se vor transmite noi informații. Dar comisia nu este prezentă. Dragi colegi, doriți să luați cuvântul în legătură cu această petiție? Dacă nu sunt intervenții, petiția rămâne deschisă în așteptarea primirii de informații de la Comisia pentru Bugete și după aceea, bineînțeles, vom vedea ce facem uh, cu această petiție. Doresc să mulțumesc petiționarului pentru faptul că ne-a prezentat uh, aceste lucruri foarte importante și cu siguranță vom încerca să ajungem la o concluzie echilibrată în interesul tuturor la această petiție și să încheie astfel uh, ordinea de zi de astăzi. De aceea rog pe coordonatori să rămână în sală, pentru că trecem la ședința coordonatorilor. Imediat ce ies din sală uh, cei care nu trebuie să asiste la ședința coordonatorilor. Vă rog câteva minute de pauză.